right. Uh, uh, Iată, s-a negociat cu succes uh, securitatea Parlamentului. Dați-mi voie să-i urez bun venit comisarului Almunia în, în comisia noastră. Ultima dată am avut un schimb de opinie, opinii pe 22 martie. Vom avea un nou astfel de schimb pe 22 septembrie. Nu știu ce este atât de special cu data 22, dar nu este 22 iulie astăzi. Îl vom asculta pe domnul comisar, aproximativ 10 minute, iar apoi vom trece la schimbul de opinii. Avem raportul pe 2010 al Comisiei um, cu privire la uh, concurență, pe care nu l-am discutat, și am să vă rog să um, comentat și asupra ajutorului de stat în sectorul financiar, ajutorul pentru, uh, în situații de criză. Avem trei dosare în domeniul competiției la ora actuală și sperăm să avem schimburi de uh, opinii cu privire la asta. Avem uh, raportul anual privind domeni, politica în domeniul concurenței, reforma normelor Uniunii Europene Uh, privind serviciile de interes economic general și uh, recursul colectiv. Domnule comisar. Mulțumesc, domnule, doamnă președinte, stimați deputați. Este întotdeauna o bucurie să particip la schimbul de opinii cu comisia dumneavoastră. Aș dori să-i mulțumesc doamnei Bowles pentru invitația dumneaei. După cum s-a spus, Uh, subiectul de astăzi va fi uh, raportul cu privire la politica de concurență pentru 2010. Am să vă spun câte ceva și despre uh, urmările rezoluției dumneavoastră asupra raportului nostru din 2009. La finalul prezentării mele, având în vedere faptul că elaborăm noi reguli cu privire la serviciile uh, de interes economic general, am să vă prezint situația actuală. Anul acesta am uh, publicat cel de-al uh, 40-lea raport pentru, privind politica de concurență. Este un domeniu care, uh, în care se recunoaște importanța unei agenții independente care să lucreze numai în interesul general controlele noastre pot uh, să facă nefericiți unii oameni la fața locului, însă toată lumea beneficiază de pe urma lor pe termen lung. Aș dori să mulțumesc Parlamentului pentru dialogul constant cu Comisia în acest domeniu și pentru sprijinirea obiectivelor noastre. După cum știți, Anul trecut, munca în domeniul politicii concurenței a fost foarte intensă. Am introdus noi reglementări Uh, pentru, în diferite domenii. Am uh, adoptat noi reguli pentru acorduri politice și uh, verticale și, de asemenea, în ceea, în ceea ce privește ajutoarele de stat și împrumuturile pentru sectoarele non-financiare. Activitatea noastră ne-a în ceea ce privește ajutorul de stat a fost de asemenea intensă. Am luat Uh, mai mult de 400 de decizii în uh, regim uh, ordinar. De asemenea, am luat o serie de decizii, 14, în ceea ce privește cartelurile și um, decizii antitrust. De asemenea, am avut um, activități um, crescute în ceea ce privește fuziunile. Anul trecut am primit 270 de notificări uh, Anul acesta vom avea probabil mai multe. Am luat șapte decizii privind cart, uh, cartelurile anul trecut. Am, am uh, aplicat 3 miliarde de euro uh, în amenzi la 70 de companii, însă am redus aceste amenzi în, pentru nouă dintre aceste companii pentru a lua în considerare situația lor financiară. În ceea ce privește domeniul antitrust, am să vă vorbesc despre um, domeniul transportului și energiei și în serviciile financiare. În ceea ce privește în uh, domeniul trans uh, transporturilor, uh, decizia noastră One World se va asigura că uh, nu că consumatorii vor putea alege prețul și ruta. Deci uh, uh, estimăm că vor beneficia 2,5 milioane de pasageri. În domeniul energetic am luat patru decizii uh, privind firme din Franța, Suedia, Germania și Italia și am, care au inclus angajamente pentru a îmbunătăți competiția și concurența pe aceste piețe. Visa a adoptat taxe de multilaterale de schimb astfel încât uh, sistemul de plăți să fie mai eficient pe piața internă. Știu că săptămâna aceasta discutați și votați cu privire la SEPA. Noi continuăm munca noastră uh, în acest domeniu. Uh, analizăm și investigăm uh, instituțiile financiare, inclusiv uh, piața de uh, instrumente derivate. Ne vom asigura că abuzul pe piață nu va fi tolerat și că uh, Uh, politica de concurență va fi utilizată ca o completare la reglementări. Toate acestea vor, uh, vor contribui la creșterea uh, con, concurenței în Europa. Integrarea pieței interne are și aceasta implicații strategice, atât în interiorul Uniunii Europene, cât și față de partenerii noștri uh, internațional. Nu putem vorbi despre o piață unică dacă data, datele și energia nu circulă uh, fără efort în Uniunea Europeană și dacă nu suntem dispuși să um, doborâm barierele care încă uh, stau în calea liberei circulații de bunuri și servicii, nu vom uh, reuși să ne impunem pe uh, scena internațională să vă vorbesc acum despre uh, rezoluția dumneavoastră cu privire la raportul uh, privind politica de concurență în 2009. În primul rând aș dori să-l felicit pe domnul raportor Epping. Ați primit scrisoarea mea care răspunde la uh, punctele menționate în această rezoluție. Aș dori, să, aș dori să adaug doar câteva puncte cu privire la IMM-uri, uh, aspecte private în antitrust și unele studii. IMM-urile sunt o sursă de creștere, ocupare și inovare în Uniunea Europeană și niciodată nu sunt îndepărtate de deciziile și politicile noastre. Ne vom asigura cu siguranță ca acestea totuși să se supună uh, legilor concurenței, la fel ca și mai, companiile mai mari, însă încercăm să minimizăm povara lor administrativă. Pot să vă dau câteva exemple de eforturi pe care le-am făcut în acest sens. În ceea ce privește ajutorul de uh, stat, avem regulamentul cu privire la uh, derogări, în, antitru, în antitrust um, notificările de minimis uh, de, um, scutesc de controlul nostru anumite IMM-uri și de asemenea am introdus uh, noi reguli pentru a facilita accesul la finanțare. În plus, uh, cer, cererile de reducere a amenzilor uh, datorate imposibilității de a uh, plăti au fost aprobate și veneau din partea unor IMM-uri. La ora actuală examinez cum rata de, de companii care nu vând decât un singur produs poate fi luat în considerare atunci când stabilim amenzi, astfel încât ele să nu fie discriminate. Rezoluția dumneavoastră a subliniat uh, și nevoia de compensații uh, pentru daune private din, de pe urma legilor antitrust. Sunt de acord. Consumatorii și întreprinderile, mai ales IMM-urile europene, ar trebui să obțină compensațiile la care au dreptul. Uh, când vorbim de compensații, ne gândim și la recursul colectiv, uh, un aspect cu privire la care am uh, pornit o consultare publică. Am primit 300 de răspunsuri, inclusiv din partea a 5 autorități uh, europene cu privire la concurență. Am primit de asemenea 18.000 de scrisori din partea unor cetățeni. Sunt cifre destul de mari care arată că organizațiile, dar și oamenii obișnuiți, sunt pregătiți pentru o dezbatere politică la nivel european când este vorba de subiecte importante. Comisia, într-o etapă următoare, uh, plănuiește să adopte o comunicare cu privire la principiile generale privind recursul colectiv până la finalul anului. Odată ce principiile vor fi fost uh, definite, vom vedea cum să continuăm uh, cu acțiunile noastre, mai ales în ceea ce privește aplicarea în domeniul privat. Nu în ultimul rând, studiile. Majori, studiul cel mai important solicitat de dumneavoastră a fost o, analizi, o analiză a impactului uh, ajutorului de stat temporar, a regulilor privind acestea, uh, reguli care au fost introduse în uh, timpul crizei. Vă vom uh, uh, oferi acest studiu la finalul verii. Am văzut de asemenea studiul cerut de Parlament pe același subiect și mă bucur să văd că acest subiect, uh, chiar dacă mai puțin cuprinzător, a ajuns la concluzii similare. De exemplu, mai ales stu ambele studii și-au au, um, stabilit că ajutorul acordat uh, sectorului financiar a fost justificat și a ajutat la stabilitarea, stabilizarea piețelor. De asemenea, au, uh, s-a putut observa că ajutoarele nu au afectat structura competitivă a sectorului bancar. Însă, Raport, uh, studiul pe care l-ați solicitat dumneavoastră a, uh, nu a luat în considerare un aspect, ci anume condițiile de restructurare pe care le-am impus. Restructurarea uh, pe care am impus-o a fost uh, luată în considerare caz, de la caz la caz. Uh, procesul pe care l-am impus în băncile europene a minimizat distor, distorsiunile de, competi- de com- concurență pe care ar fi putut ajutorul de stat să le um, provoace. Raportul nostru a fost, este foarte cuprinzător și a necesitat foarte multe resurse, însă a putut să acopere și alte aspecte, cum ar fi contribuția ajutorului de stat la o um, recuperare economică ecologică. Înainte să închei, aș dori să menționez un ultim subiect important pentru această săptămână, și anume uh, reforma regulilor noastre privind ajutorul de stat în ceea ce privește serviciile, generale de, uh, serviciile de interes economic general. M-am întâlnit în urma reuniunii noastre cu um, um domeniul afacerilor, cu autorități, companii și reprezentanții ai uh, societății civile. Dialogul a uh, dus la... Um, um ne-a oferit uh, foarte multe informații pentru noile reguli. Vom avea trei, inform- trei instrumente. O comunicare ce va clarifica conceptele cheie utilizate pentru controlul nostru și care sunt acum foarte dificil de interpretat. O decizie, apoi, care va fi utilizată pentru a implementa o abordare mai simplă și mai flexibilă pentru servicii locale și unele servicii sociale, iar apoi un cadru care se va ocupa de marile sume uh, de compensare oferite operatorilor în afara serviciilor sociale. Să vă explic care sunt uh, inovațiile principale ale acestui uh, pachet. În primul rând, va exista o regulă de minimis pentru serviciile de interes economic general, <clears throat> pentru a ne asigura că serviciile sunt într-adevăr locale, această regulă ar putea să uh, impună și alte condiții, cum ar fi uh, mărimea limitată a autorității sau a furnizorului de servicii. De asemenea, vom extinde uh, serviciile sociale derog, uh, um, scutite, la ora actuală fiind vorba numai de uh, spitale și locuințe sociale. Și, bineînțeles, ne vom asigura că serviciile sunt oferite cât se poate de eficient. În pachetul actual, compensațiile pot uh, acoperi toate costurile uh, cauzate. Asta înseamnă că anumite costuri compensate de statele membre pot fi datorate unui nivel de eficiență scăzut, iar asta poate distorsiona piața și afecta calitatea serviciilor. În ceea ce privește procesul, reforma este în ultima etapă, textul va fi finalizat în vară, și um, consultarea publică va avea loc în mijlo la mijlocul lui septembrie. Textul va fi discutat cu statele membre în octombrie și dacă totul merge conform planului, noile reguli vor fi adoptate la finalul lui ianuarie 2012. Bineînțeles, voi fi <clears throat> dispus și bucuros să discut acest aspect la uh, toamnă, înainte să fie adoptat pachetul. Vă mulțumesc! Uh, thank you very much. Vă mulțumim, domnule comisar. Să trecem acum la schimbul de opinii. Mai avem o oră și jumătate alocată. Cred că ar trebui să avem suficient timp să putem permite tuturor membrilor să își pună întrebările. Am să citesc numele de pe listă. un Schwab, Marta, Sophie Sanchez Prezedo, Lambert, Zimond, Ferrera, și când Hockmark. Altcineva dorește să se înscrie la cuvânt? Domnul Schwab. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule vicepreședinte. În primul rând, aș dori să felicit Comisia pentru munca depusă în ultimele luni. Cred că ceea ce ne-ați prezentat uh, și uh, justificarea pe care ne-ați prezentat-o este o muncă și un efort um, care trebuie apreciat nu numai în uh, lumina crizei. Puteți vedea că um, cooperarea între Consiliu și Parlament funcționează de 40 de ani um, în ceea ce privește concurența um, și cu Comisia, bineînțeles. Um, de aceea nu pot decât să vă mulțumesc pentru asta. Unele aspecte um, numite în raportul cu privire la politica de concurență au fost numite ca prioritare. Eu aș dori să numesc patru domenii care ar fi demne să ia un loc în acest raport. În primul rând, aș dori să mă refer la faptul că amenziile, sancțiunile monetare în uh, domeniul concurenței uh, se aplică uneori și IMM-urile, IMM-urilor. Mă întreb dacă acest dacă calcularea acestora este bazată pe un temei juridic corect sau dacă n-ar trebui ca regulile um, -ar, dacă regulile n-ar trebui incluse în regulamentul 1 pe, 1 pe 2003. Același lucru este valabil și pentru uh, întreprinderile monoproduct. În al doilea rând, în domeniul energetic, Uh, s-a uh, transferat uh, competența de la DG Tran la DG Concurență. E bine, um, noile proceduri în domeniul energetic au adus um, modificări, mai ales în, deja din rezoluția Parlamentului din 2010 am subliniat necesitatea pieței unice energetice și de asemenea um, am solicitat mai multă liberalizare a pieței. Ați pornit um, pașii necesari, însă cred că mai este mult de făcut. Și nu în ultimul rând, în ceea ce privește cooperarea internațională, obiectivele dumneavoastră, și anume ca politica noastră a concurenței uh, poate fi de succes numai dacă se introduce, dacă este încadrată de uh, domeniul internațional și global. Sunt de acord, însă trebuie să vă spun că Elveția este o țară în mijlocul Europei, Uh, și acolo autoritățile în ceea ce privește concurența nu sunt atât de um, implicate în controlele europene așa cum uh, și-ar dori o Uniunea Europeană. Pachetul cu privire la ajutoarele de stat, mai ales în ceea ce privește serviciile um, de interes economic general, vom reveni la asta, însă aș dori să vă spun numai faptul că propunerea pe care ați făcut-o corespunde intereselor celor afectați. Așadar, um, anunțul dumneavoastră de a avea un pachet legislativ în toamnă uh, este îmbucurător. Bineînțeles, mă bucur în continuare de schimbul de opinii și sper că vom ajunge la un bun raport până la finalul anului. Mulțumesc foarte mult, domnule Schwab. În ceea ce privește sancțiunile și amenziile, consider că baza noastră juridică este deosebit de solidă și puteți cita la jurisprudența care ne vine de la Luxemburg, de la Curtea Europeană de Justiție și o să vedeți că toate aceste decizii se aliniază perfect cu analizele noastre juridice făcut înainte de adoptarea unor sac- sancțiuni. Și deci chestiunea acestor sac- sancțiuni se află la baza tratatului. Intră în competențele acordate Comisiei prin tratat. În 2006 am definit linile directoare pentru amenzi, le-am pus în aplicare. Recent am primit primele decizii ale curții bazate pe noile linii directoare și, din câte văd, Curtea Europeană de Justiție sprijină pe deplin abordarea noastră. Din când în când ei discută o amendă anume sau alta, însă nu cadrul juridic propriu-zis, după cum spuneam și în prezentarea mea. În prezent analizăm modul în care am putea elimina sau cel puțin reduce cazurile de discriminare care uneori împiedică activitatea IMM-urilor după cum vă spuneam și în prima audiere pe care am avut aici, audierea inițială, că intenționez să analizez această situație în lumina experienței pe care am acumulat-o în domeniu. Tocmai de aceea am considerat că este necesar, pentru că am această experiență, că este necesar să analizez acest aspect și să iau o și vă includ aceste elemente în noua decizie privitoare la carteluri. Sunt de acord cu ce a spus în ceea ce privește importanța energiei. După cum spuneam în prezentarea mea, considerăm că sectorul energiei este absolut prioritar în activitatea noastră și vom continua să-l păstrăm ca o prioritate majoră. Nu e vorba doar de a asigura cadrul competițional, ci e vorba și de cadrul de reglementare. Trebuie să creăm o piață internă a energiei, trebuie să ne dezvoltăm uh, o strategie primind energia și schimbările de climă, însă politica de concurență este un instrument deosebit de puternic și am să continui să recurg la acesta. Înțeleg foarte bine de ce vă preocupă situația unor țări care nu sunt state membrele Uniunii Europene și care nu urmează exact aceeași direcție pe care am abordat-o noi în materie de politică concurențială. Noi participăm intens la activități în cadrul uh, rețelei internaționale a concurenței, colaborăm cu toate statele participante, am avut o întâlnire anuală cu toți membrii la Haga, există multe grupuri de lucru pe impozitare, pe lucru, grupuri de lucru pe proiecte speciale implicând diferitele autorități ale concurenței din mai multe țări și sperăm că tot mai multe state terțe vor adopta treptat principiile noastre. Pentru că în multe domenii principiile noastre devin principiile universale în materie de concurență. Vă mulțumesc și pentru celelalte comentarii pe care le-ați făcut. Uh, Nipolimat urmează și apoi Filip, pentru că va trebui să plece să voteze în altă comisie. Sper că nu se supără nimeni că schimb ordinea de pe listă, dar dacă mai există și alte priorități în sală, vă rog să mă anunțați. Ani, ai cuvântul. Uh, mulțumesc, Sharon, vă mulțumesc, domnule comisar, pentru prezentarea dumneavoastră. Aș dori să profit de prezența dumneavoastră aici, înaintea vacanței de vară, într-un alt moment de criză în zona euro și se ridică o chestiune legată de portofoliul dumneavoastră, o chestiune la care v-ați referit în câteva rânduri, și anume care este rolul agențiilor de rating. V-ați referit și dumneavoastră la acest aspect în câteva rânduri și, în general, ați vorbit despre efectul negativ al modului în care acestea operează asupra crizei din zona euro. Care este întrebarea mea, domnule comisar? E bine, când va reacționa Comisia la aceasta, înainte să fie prea târziu? De zile și săptămâni întregi, vedem cum aceste agenții de rating participă în mod bizar în discuțiile dintre diferiți protagoniști instituționali la nivelul Uniunii Europene. Discuțiile acestora cu femeiul, cu privire la noul pachet de sprijin pentru Grecia și mi se pare că de verdictul acestor agenții de rating depinde decizia finală Uh, încetare de plăți sau creditare. Deci de decizia acestor agenții depinde soarta programului pentru Grecia și participarea sectorului privat în aceste măsuri. Deci încă o dată vă întreb, va reacționa Comisia înainte ca această criză să se extindă și să devină chiar mai periculoasă și să amenințe întreaga zonă euro. Care este opinia dumneavoastră? Pentru că s-a vorbit acolo de crearea unei agenții europene de rating. Și în final, ce părere aveți despre ce a spus domnul comisar Barnier și anume că ratingul de credit stabilit de aceste agenții pentru statele membre care fac obiectul unui program de ajustare ar trebui să fie interzis, de deci să nu îi se permită să dea un rating pentru aceste țări. Vă mulțumesc foarte mult! În primul rând, câteva multe voci recent, în ultimele săptămâni și zile, au menționat în public faptul că agențiile de rating sunt un fel de oligopolie. Av- oligopol. Avem trei agenții majore de rating. Și mi-am adus la zi, am cerut serviciilor mele să aducă la zi analiza acestei situație din punct de vedere al politicii concurențiale. Și trebuie să vă spun că din acest punct de vedere, trebuie să se analizeze cazurile în care se abuzează de o poziție dominantă sau acele acțiuni care contravin articolului 101 din tratat. Monitorizăm în fiecare zi activitatea acestor instituții. Însă, deocamdată, nu vedem cum am putea reacționa împotriva acestui oligopol și a consecințelor acțiunilor lor prin instrumentele pe care le oferă politica concurențială. Însă este o situație pe care o analizez în fiecare zi. Prin vocea comisarului Barnier, dar și în declarațiile președintelui Barroso, Comisia a anunțat că pregătim un nou regulament privind agențiile de rating, al treilea regulament de la începutul crizei și până acum. Vom avea o serie de discuții, îmi voi explic prima poziția în această dezbatere colegială și n-am să discut chestiunea în public înainte ca acest colegiu să ia o decizie. Deci n-am să spun care este părerea mea personală cu privire la acest nou regulament privind agențiile de rating la nivel european. Însă, în conversații private, dacă doriți, s-ar putea să vă spun lucruri, însă n-am să fac acest lucru în public, nu înainte de a discuta cu colegii. Ceea ce pot să vă spun acum sunt două, trei lucruri. În primul rând, rolul agențiilor de rating la începutul acestei crize a fost unul complet nefast. sau înșelat la începutul crizei, deci credibilitatea lor este la un nivel scăzut. Credibilitatea lor era foarte scăzută la începutul crizei, atunci când au analizat riscurile și au dat rating uh, sectorului privat, activelor din sectorul privat. Acum își pierd credibilitatea și când e vorba de activele din sectorul public. Nu putem da regulamente care să dicteze nivel de credibilitate. Credibilitatea este ceea ce este, și iar ratingul lor este scăzut în materie de credibilitate. Însă haideți să spunem lucrurilor pe nume. Dacă vrem să rezolvăm problemele anumitor economii din zona euro și probleme pe care repercusiunile negative le au la nivelul zonei euro, dacă vrem să facem acest lucru, trebuie să recurgem la decizii politice și consider că este răspunderea mea, ca în alt funcționar european, din punctul meu de vedere, consider că aceste decizii trebuie să fie urgente. Nu ne putem ascunde sub deciziile acestor agenții de rating. Mulțumesc, Filin. Uh, uh, uh, Domnule comisar, am două întrebări. Prima este într-o declarație foarte recentă, în cea în care ați spus că există prea multe bănci în Europa și ar trebui mai puține și mai mari. Uh, declarația pe care ați făcut-o atunci când a spus că este, există un număr prea mare de bănci în Europa și că numărul lor ar trebui să fie mai mic și ele să fie bănci mai mari. Astfel încât Europa să fie în concurență cu concurenții noștri pe plan mondial. Sectorul bancar este caracterizat uh, de bănci care sunt prea mari care să, ca să dea faliment. Uh, Cred că ideea ar fi să reducem uh, dimensiunile unor astfel de instituții care le permit să acționeze astfel încât să uh, distorsioneze piața. Deci, sunt puțin împotriva declarațiilor noastre și aș vrea să vă pun uh, aceeași întrebare ca anul trecut. Mă îngrijorează faptul că DG Concurență nu se interesează uh, de caracterul potențial discriminatoriu sau anticoncurențial al ajutoarelor pe care Banca Centrală le acordă uh, băncilor. Vă reamintesc că uh, Banca Centrală Europeană menține pe linia de plutire o serie de bănci care ar minte ar fi dat uh, faliment și asta este o distorsiune a uh, pieții pentru că există bănci care nu se bucură de acest ajutor al Băncii Centrale Europene și se descurcă pe puterile lor. Uh, Consider că aceasta este o distorsionare a pieții și că DG Concurență nu se interesează de acest aspect. Da, în raport cu numărul de bănci, am primit uh, critici pentru că politica noastră concurențială și deciziile uh, Comisiei în materie de concurență sunt împotriva existenței campionilor europeni și am spus că există prea multe bănci ca ele să fie competitive. Chiar și în interiorul uh, Uniunii Europene, în anumite țări, există alte țări, alte piețe care sunt încă piețe naționale pentru uh, băncile, serviciile bancare retail, uh, pentru uh, ipoteci. Nu am reușit să facem o integrare a serviciilor financiare. Și această diseminare Uh, aceste dimensiuni foarte mici ale unor instituții financiare ne creează probleme legate de eficacitatea sistemului financiar, productivitatea acestuia care trebuie să finanțeze economia reală și care trebuie să fie o pârghie, un instrument indispensabil pentru uh, reglementarea economiilor noastre. Politica concurenței nu are uh, drept obiectiv uh, să diminueze dimensiunile acestor instituții, ci uh, veghează la uh, prevenirea abuzului de poziție dominantă. Dacă avem o instituție mare care este competitivă și care respectă regulile uh, pieței și nu duce la o denaturare a concurenței, atunci asta este foarte bine. am făcut acest gen de declarație. Există țări în Uniunea Europeană unde numărul de bănci este prea redus ca urmare a crizei. Irlanda este cazul cel mai clar, cel mai evident. Am fost în uh, Irlanda și am făcut declarații acolo spunând că trebuie ca preocupările din punct de vedere a stabilității financiare să fie uh, cât mai mici. Trebuie să vedem care este gradul de concurență pe aceste piețe, apoi Regatul Unit este un alt caz. A fost redus numărul de instituții financiare care operează pe piață, dar dacă priviți exemplul altor țări și pot să citesc uh, uh, Spania, în ultimul an Eh, s-a redus eh, numărul de la 45, 46 la 15, asta este un aspect bun. Nu există riscuri pentru concurență, ci acest lucru este legat de o capacitate sporită de a face față provocărilor din punct de vedere al stabilității, stabilității financiare și capitalizării eh, băncilor. Și țin mult la acest lucru. Apoi, în ceea ce privește susținerea băncilor, este adevărat, drept urmare a crizei, BCE-ul între alte lucruri, a instituit un sistem extraordinar de furnizare uh, a unor lichidități în schimbul unei garanții uh, și e foarte bine că a procedat așa pentru că alminteri am fi avut o criză mult mai serioasă. Uh, grație, printre altele, acestui Uh, tip de uh, fereastră de lichidități deschisă de uh, Banca Centrală Europeană am putut să rezolvăm această problemă. Aceste uh, măsuri prin definiție, nu sunt eterne. Trebuie treptat să ieșim. Întrebarea este cine poate să iasă, cine trebuie să iasă și cine trebuie să primească în continuare aceste ajutoare excepționale dacă asist, vedem la ceea ce se întâmplă în Irlanda, pentru a reveni din nou la Irlanda, autoritățile irlandeze cer băncii centrale europene să transforme asta într-o linie structurală și banca, cu toate argumentele pe care le susțin, spune nu, nu este uh, un ajutor structural, ci uh, este un ajutor tranzitoriu. În alte cazuri, grație deciziilor noastre privind uh, restructurarea individuală a instituțiilor financiare, am putut să punem capăt dependenței unei instituții fi, uh, financiare de această fena, fereastră de lichidități. Am parcurs o mare parte a drumului, însă există încă instituții care, din păcate, nu pot să supraviețuiască fără o restructurare și în timp ce restructurarea dă rezultatele sale, fără o linie de uh, lichidități temporară, nu putem să considerăm acest lucru drept ajutor de stat. Atunci când analizăm o situație individuală, am uh, luat uh, mai bine de 30 de decizii individuale și pregătim încă alte 20 și probabil că acestea vor veni după uh, testul de stres, de rezistență. O să vedem care este bilanțul, viabilitatea uh, modelului de afaceri, repartizarea comisioanelor. Asta este sarcina noastră, asta încercăm noi să facem Însă cred că nu putem să criticăm banca pentru că a creat aceste linii speciale de lichidități. Este un ajutor tranzitoriu, temporar, necesar. Mulțumesc, Ildike. Mulțumesc, Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc uh, domnului comisar pentru prezentarea dumnealui. Am citit uh, raportul dumneavoastră. Permiteți-mi să vă adresez o întrebare în acest sens. Raportul rezumă într-un mod uh, foarte eficient învățămintele care pot fi trase în urma unui control. Însă eu cred că politica de concurență a ultimilor ani nu s-a modificat în ceea ce privește sarcinile și domeniile individuale. Însă, la ora actuală, condițiile, situația se schimbă foarte repede. Ce îmi lipsește din acest raport este ce fel de stimul doriți să folosiți pentru, ați dorit să folosiți pentru anul 2010 și cum au fost aplicați aceștia. Am să vă rog, domnule comisar, să completați cu aceste informații raportul pe care l-ați făcut. Și încă o întrebare care se referă la bănci. Ați vorbit despre ajutor de stat. Uh, ajutor de stat temporar, tranzitoriu și ați spus că prin aceste ajutoare de stat s-a uh, contribuit la competitivitate. Însă eu am citit studii care arătau că practic nu mai erau disponibile credite, iar situația IMM-urilor uh, um, nu s-a îmbunătățit. Deci aș dori să am și eu acel studiu care spunea că s-a îmbunătățit competitivitatea. Vă mulțumesc. No, no sé si, si he entendido bien eh, eh la primera pregunta que me ha hecho usted. Eh, en... Nu sunt uh, foarte sigur că am înțeles prima întrebare pe care ați adresat-o. A spus că există un neajuns în raport, însă eh, nu prea am înțeles uh, ce ați vrut să spuneți cu prima întrebare. Dacă ați repeta-o, ar fi foarte bine. A doua întrebare. Toate ajutoarele excepționale vizează uh, stabilitatea financiară și stabilitatea sectorului bancar. Toate acestea au drept obiectiv evitarea colapsului sistemului care ar putea să paralizeze fluxul economic și apoi, după ce avem grijă de acest risc uh, foarte mare, prin restructurare putem să aducem aceste instituții în situația în care să conlucreze cu economia uh, reală uh, din Europa oferind uh, credite celor care depind de aceste credite și IMM-urile sunt o astfel de categorie. Dacă pui sistemul financiar din nou pe picioare, trebuie să te asiguri că este eficient, uh, flexibil, că dă împrumuturi în condiții optime. Acest lucru va fi în uh, beneficiul familiilor, al cetățenilor, care doresc să ia uh, împrumuturi, însă, în mare măsură, ajută și IMM-urile. După ce raportul va fi publicat la sfârșitul lui august, începutul lui septembrie, veți vedea că ceea ce am făcut și ceea ce continuăm să facem, continuăm cu redresarea și ajutorarea acestor bănci, astfel încât economia să, vină, să fie pe picioare. Prima întrebare, vă rog să o repetați. Vă mulțumesc, domnule comisar. Întrebarea mea este următoarea. Am văzut raportul, foarte bune rezultate. Văd uh, urmările, amenzi și așa mai departe. Însă ce mă interesează este în legătură cu 2010, uh, ce fel de planuri ați avut, ce ați dorit să obțineți, iar apoi uh, voi putea să îmi dau seama dacă uh, ați obținut ce v-ați dorit sau nu. Practic îmi lipsește referința. A mi intervențion, la prima vez que comparecí. Pot să mă întorc la prima intervenție pe care am făcut-o aici în calitate de candidat uh, la funcția de comisar în ianuarie 2010, atunci vorbind în numele colegiului comisarilor, discutasem la vremea aceea politicile în fiecare domeniu, am spus uh, pentru primul an al mandatului că toate angajamentele și deciziile pe care le-am prezentat atunci au fost realizate în cursul anului 2010. Sophie Sophie Intveld Îmi pare rău, nu mi-am recunoscut numele. Mulțumesc, domnule comisar. Este întotdeauna o plăcere să vă vedem aici. Am trei aspecte pe care doresc să le discut cu dumneavoastră. Uh, V-ați referit la Visa Mastercard în uh, uh, dezbaterea în uh, ceea ce privește MIPS și acest lucru a fost discutat și la SEPA ieri. Am discutat MIPS-urile pentru carduri. Sunteți mulțumit acum că facem progrese suficient de rapid pentru a asigura o concurență bună și un acces uh, favorabil celor care intră pe piață? A doua întrebare se referă la uh, serviciile de interes gener economic general. Uh, sunt curioasă să văd propunerile. Uh, sunt precaută în ceea ce privește excepțiile pe care uh, le veți face. Ați menționat uh, spitalele și alte categorii care vor fi scutite. Însă problema este că în statele membre lucrurile sunt altfel chiar și spitalele pot să fie conduse ca o întreprindere comercială. Uh, deci ar trebui să fie supuse unor alte reguli dacă sunt uh, întreprinderi comerciale. Cred că această chestiune trebuie analizată foarte atent. A treia întrebare. Uh, este o întrebare, nu sunt sigură că veți răspunde. În raportul meu în ceea ce privește politicile în domeniul concurenței și schimbul de puncte de vedere în uh, Econ, am vorbit despre motoarele de căutare și publicitatea online cred că acest lucru devine tot mai presant. Rândul trecut ați spus că dacă veți face o astfel de anchetă, nu ne veți spune, pentru că nu vreți să alarmați pe nimeni. Însă, nu știu dacă cunoașteți lansarea cu două săptămâni în urmă uh, a unei baze de date numită Xaxis, care conține 500 de milioane de profile individuale, în cea mai mare parte a unor cetățeni europeni, unde au pus la oaltă foarte multe informații. Nu știm cum uh, cineva putea, va putea să concureze cu asta. Este un sector uh, nou. E vorba de un nu e vorba de un sector de producție care face ceva tangibil, material, uh, ci este un aspect pe care trebuie să-l analizăm foarte curând. Uh, mulțumesc, uh, doamna Sofie Invelt. În primul rând, în ceea ce privește MIFSU, avem de-a face cu Mastercard-ul. În aceste zile are loc audierea la Curtea de Justiție din Luxemburg. Mastercard uh, a făcut a, a depus uh, o plângere în acest sens la Curtea de Justiție în ceea ce privește angajamentele lor uh, analizăm în continuare problema cărților de credit Mastercard avem posibil potențial noi intrați pe piață în uh, ceea ce este cardurile pe piața europeană. Uh, vrem să avansăm către un sistem european de plată prin card. Din punctul meu de vedere, este că vor să fie buni europeni, dar la un preț mai ridicat. Uh, am îndoiala mea în ce măsură consumatorii și utilizatorii uh, europeni vor beneficia de un card care este mai scump decât celelalte. Trebuie să analizăm acest lucru. Aveți o altă discuție din punct de vedere legislativ uh, a MIFS-urilor și transferurilor? Îndoiala mea pe care am împărtășit-o mereu grupurilor uh, Uh, celor de la DG care se ocupă de acest lucru. Nu sunt sigur că e nevoie de un regulament. Am uh, făcut uh, un task force cu serviciile lui Michel Barnier pentru a discuta aceste chestiuni pe plan intern în cadrul colegiului. Nu mi se pare foarte ușor să fii diplomat și să rezolvi toate problemele legate cu utilizarea acestui sistem de plăți și să deschizi uh, posibilitatea unor uh, modalități de plată alternative fără uh, regulament. Avem nevoie de astfel de sisteme cât mai rapid cu putință. Și așa cum a spus domnul Lambert, avem printre altele nevoie de acest lucru. Uh, dacă nu suntem suficienți de puternici să rezolvăm uh, uh, problema, cred că putem să facem acest lucru numai cu instrumentele uh, puse la dispoziție de concurență. Sunt de acord cu dumneavoastră, suntem foarte uh, lenți uh, în această privință, în ceea ce privește sistemul european uh, de plăți în euro, SEPA. În ceea ce privește uh, sistemul uh, de servicii cu interes economic uh, general, avem aici uh, serviciile așa numite sociale, dar este foarte greu să delimitezi natura socială a unor servicii. Acestea vor face obiectul și lui micilor servicii oferite de uh, autoritățile locale fără a duce la o denaturare, denaturare a concurenței de naturare transfrontalieră. În alte cazuri, ă, exceptările sunt exceptări de la notificarea și nu ă, referitor la ajutor. E vorba de ajutor, ajutorul de stat există, însă putem să reducem uh, birocrația și să uh, scutim autoritățile în astfel de cazuri uh, de obligația de notificare putem să uh, vedem care sunt contestațiile, să ne analizăm sau să vedem rezultatele controalelor ex post, să vedem dacă există reguli și dacă acestea reguli privind uh, ajutoarele de stat au fost uh, încălcate sau nu. Asta nu înseamnă o scutire. Pentru mine, scutirea este cei care se află sub pragul regulei de minimis, numărul lor este foarte mic. Cred că aceasta este o, o, activitate care consumă foarte multe uh, resurse pentru că trebuie să uh, urmărești foarte atent activitățile de pe piață. E, mai, e bine să alocăm resursele mai eficient și nu să ne cantonăm la fiecare uh, situație a unei întreprinderi mici pe care putem să o rezolvăm prin sistemul de plângeri. Apoi, în ceea ce privește motoarele de căutare și publicitatea online, am deschis o investigație în noiembrie în ceea ce privește uh, Google. Google deține mai bine de 94% din uh, piața comunitară, deci aflăm multe. Uh, în uh, investigația uh, Google, care este publică deja, nu o să uh, dezvălui aici uh, chestiuni legate de această investigație, ne uh, axăm asupra uh, potențiala existența unor chestiuni de concurență în ceea ce privește activitatea Google și partea de publicitate a lui Google, care este o sursă de venit pentru Google, printre altele. Așa încât aflăm multe. În ceea ce este publicitatea online, aceasta nu este o activitate exclusivă a firmei Google. O să aflăm multe din uh, cazul Google pentru a aplica și la alte cazuri. Cred că cel mai bine este să facem progrese cu investigația firmei uh, Google. Însă ceea ce mă preocupă este cine deține datele noastre personale. Vorbim uh, acum de uh, News of the World, printre altele. Este o chestiune uh, de uh, menținerea caracterului privat. Dacă ești într-o poziție dominantă, abuz de poziție dominantă, atunci poți să folosești aceste date. În serviciile financiare, de pildă, avem astfel de cazuri în care unii uh, actori uh, de pe piața financiară utilizează informația uh, în interes personal pentru a-și menține puterea pe piață. În astfel de cazuri trebuie să facem o anchetă, însă în principiu este o chestiune de caracter privat și uh, uh, protecția uh, datelor personale. Comisia uh, analizează aceste lucruri, poate că într-o bună zi o să deschidem o investigație. Uh, Acum ne concentrăm asupra investigației firmei Google, care este foarte importantă, este una cheie, uh, este, uh, avem de a face cu o uh, țintă în mișcare, pentru că în fiecare an lucrurile se schimbă și își schimbă activitățile de bază, deci nu este deloc ușor. Uh, președinta, mulțumesc. <clears throat> Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Suntem într-un moment deosebit de important, a 40-a aniversare a primului raport și Aș dori să mă refer la o serie de chestiuni privind criza. După cum spunea și domnul Lambert, din punct de vedere a ajutorului financiar acordat, trebuie să ne asigurăm că beneficiarii nu au un avantaj asupra celor care nu au recurs la acest ajutor. Era vorba de a se anihilat dezavantajul concurențial pentru firmele care nu au recurs la astfel de ajutoare. Deci, în ce măsură ar putea fi acesta echivalat cu ajutorul de stat? Și de asemenea trebuie să păstrăm independența ECP-ului, însă există posibilitatea ca anumite persoane să dobândească un avantaj nejustificat pentru că au beneficiat de astfel de forme de asistență. De asemenea, consider că trebuie să garantăm accesul la piețe și în acest caz este vorba de accesul la servicii. Criteriul incluziunii este unul esențial din punctul meu de vedere. Noi încercăm să garantăm accesul la servicii nu doar în materie de plăți, ci și atunci când e vorba de a acorda servicii cetățenilor noștri. Prin urmare, acesta este un element important. În materie de recurs colectiv, la justiție v-ați referit la principiile generale. Există o serie de inițiative legislative care au provenit din cadrul general. Avem comunicarea și inițiativă, o inițiativă legislativă specifică în domeniul codeciziei. La nivel internațional, vedem că Statele Unite au demarat o serie de investigații cu privire la comportamentul anumitor companii americane, însă acest lucru are un efect și la nivel european. Ar trebui să desfășurăm o investigație paralelă Europa-Statele Unite și întrebarea este, au demarat americanii investigații cu privire la comportamentul pe piață și există un standard de cooperare pe care îl folosim în relația cu autoritățile americane. Acest lucru este deosebit de important în materie de inițiative în domeniu. Uh, în materie de reglementare și concurență există o serie de aspecte deosebit de importante, mai ales când e vorba de concurență și e important să știm care este poziția dumneavoastră, care va fi poziția dumneavoastră în acest sens. De exemplu, în agricultură trebuie să ne asigurăm că avem într-adevăr un cadru concurențial, dar evităm asimetriile în același timp, telecomunicații, roaming-ul, care este rolul concurenței atunci când se redactează un proiect de regulament și trebuie să ne asigurăm că aceste regulamente se respectă cerințele de concurență. Cred că au fost vreo cinci întrebări, spune președinta. Va, va trebui să le luăm două câte două. Domnule comisar, o să vă rog însă acum să răspundeți la cinci. Am să răspund în propria mea limbă, spune domnul comisar. E bine, la prima întrebare, Uh, nu cred că ajutorul de la Banca Centrală Europeană sau lichiditățile de acolo, pentru că e vorba de împrumuturi, nu cred că acestea ar trebui să facă subiectul unei analize aplicate ajutorului de stat. Și de asemenea este această asistență de urgență, o linie de credit acordată anumitor bănci centrale în sistemul băncii centrale europene și asta e o decizie luată de Consiliul de Conducere a Băncii Centrale Europene. Deci nu e vorba de ajutor de stat, însă considerăm că de fiecare dată când e vorba de ajutor public, garanții, atunci când e vorba de active toxice sau și se acordă o linie de credit prin intermediul unui guvern, uh, și asta ne duce la pachetul extraordinar și la liniile directoare stabilite la sfârșitul lui 2008, începutul lui 2009. S-au stabilit atunci anumite praguri pe, pentru remunerarea la nivelul autorităților publice și am discutat uh, restructurarea care se impune în, în baza unui sistem quid pro quo pentru aceste linii de credit delegarea autorității, împărțirea atribuțiilor între diferitele părți interesate și așa mai departe. În materie de incluziune vorba de servicii de interes general și de dobărea barierelor din sector. Evident, chestiunea este una deosebit de importantă și sunt pe deplin de acord cu ideea de bază din spatele întrebării dumneavoastră, însă aș dori în același timp să spun uh, că reglementarea formelor de asistență publică pentru servicii de interes general, pentru că despre asta este vorba dacă ne uităm la articolul 156 din tratat, nu, e, nu, nu implică o reglementare afectând toate aceste servicii sau o parte a serviciilor publice. Unele dintre acestea au fost acoperite la nivel european, de exemplu serviciile Universus care sunt prinse în legislația europeană și în tratat se acordă anumită marjă de manevră statelor uh, membre în materie de servicii universale care intră în portofoliul acestora și e vorba de servicii publice prestate de anumite companii în temeiul dreptului intern, care ar putea fi considerate ca forme de ajutor de stat. Însă nu, nu e evident ceva ce depinde doar de legislația europeană, e uneori o decizie luată de statul membru care își exercită propria voință în acest domeniu. Deci înțeleg care este elementul din subtext, însă instrumentul despre care vorbim atunci când e vorba de a reglementa ajutorarea de stat pentru servicii generale și punerea în aplicare a pachete cum ar fi pachetul Montecruz, nu acoperă toate elementele acestei politici, acestei strategii pentru serviciile publice, în materie de recurs colectiv în justiție. După cum am spus adesea în această comisie, comisia operează pe baza practicii consultării publice. Ne vom adopta o comunicare la sfârșitul anului cu o serie de principii care ar trebui să reglementeze recursul colectiv, știți, la nivel european și pe baza acestora va trebui să vedem cum merge mai departe cu definirea principiilor pe domenii specifice. Evident, există o repercusiune legislativă în domeniul concurenței, pentru că uh, nu e vorba doar de modul în care concurența este afectată de acest recurs colectiv în justiție, ci există și alte domenii în care este nevoie de reguli specifice. Însă toate aceste lucruri, evident, vor fi decise la nivelul Comisiei prin dialog cu Consiliul și Parlamentul. Asta după ce vom fi adoptat adoptat o comunicare cu privire la principiile de bază. Toți comisarii implicați în acest demers au spus că orice act legislativ ar trebui să se bazeze pe procedura de codecizie noi vom recurge la baza juridică necesară pentru a ne asigura că, într-adevăr, vom folosi procedura de codecizie. În materie de cooperare națională, sunt de acord cu dumneavoastră și cu ceilalți colegi care au spus acest lucru. Este un aspect deosebit de important, evident. Trebuie să colaborăm și cu țări terțe, cum ar fi Statele Unite. Statele Unite au firme care sunt afectate în mod frecvent uh, Mm, diferite chestiuni uh, antitruți sau cartelurile. Avem o colaborare remarcabilă cu omologii noștri americani de la Departamentul de Justiție și de la Comisia Federală de Comerț Statelor Unite. Avem contacte zilnice la nivelul diferitelor noastre departamente, avem schimburi de informații cu ei. Sigur, atâta timp cât nu e vorba de informații confidențiale. De asemenea, există chestiuni ca, de exemplu, în Departamentul de Justiție a Statelor Unite există un anumit nivel de confidențialitate obligatoriu în materie de drept penal și nu neapărat de drept civil. Chestiuni de drept civil. Sunt multe cazuri care se deschid simultan sau quasi simultan atât în America cât și în Uniunea Europeană domnul Fibleton și domnul Barnier spuneau că uneori e mai ușor pentru ei să se, să-și coordoneze activitatea cu noi decât să își coordoneze activitatea ei. Deci, în, în termen general, aș putea să spun că relația cu americanii este foarte bună și că nu sunt plângeri, dar a fost în trecut, însă categoric acum nu mai avem așa ceva. Ceea ce privește regulamentul prin concurența și cadrul privind recursul colectiv, un principiu pe care l-am susținut, uh, în domeniul relațiilor de muncă și industriale, recurs colectiv uh, împotriva firmelor ar putea însemna formarea unor carteluri. Există un sector al laptelui uh, care reprezintă o excepție Însă asta a fost ultima excepție pe care am făcut-o, a fost prima și ultima, de fapt. Nu trebuie să legalizăm cartelele în niciun sector, în niciun sector, în telecomunicații. Există o colaborare foarte bună între autoritățile de reglementare și cele concurențiale, între Nelly Cruz și mine și serviciile noastre. De asemenea, această coordonare este foarte bine structurată, știm care este rolul uh, regulamentelor și care este rolul uh, uh, concurenței. Într asta într-o serie de domenii, frecvențelor, alocării de frecvențe, în toate cazurile privind telecomunicațiile colaborăm foarte, foarte bine și cred că folosim ambele instrumente într-un mod inteligent. Vom putea coordona activitățile noastre și vom putea realiza o compatibilitate acestor instrumente pentru a putea atinge obiectivele. Vă mulțumesc foarte mult, spune președinta. Au mai venit uh, o serie de colegi care s-au scris la cuvânt. Uh, nu e, nu e o concurență să vă asigurați că puteți să puneți mai multe întrebări decât antevorbitorii. Nu uitați asta. Acum, uh, Peter Simon și Lisa Ferrero, după care Gunnar Hockmark și Nicolas Schuntes după care Sophie Oconi și Sylvie Goulart. Și cu asta închid lista. Deci dacă mai aveți idei după asta, îmi pare rău, dar nu o să mai aveți ocazia să puneți întrebări. Peter? Am să încerc să fiu un bun exemplu. Dacă înaintea mea s-au pus cinci întrebări, eu voi pune trei, următorul vorbitor va pune doar o singură întrebare și vom respecta cu bine timpul. Mm, aș dori să vă vorbesc în calitate de raportor al, în raportul de inițiativă cu privire la regulile, uh, reformarea regulilor pentru ajutorul de stat în serviciile de interes economic general. Aș dori în primul rând să vă mulțumesc domnule comisar, pentru modul în care a abordat această temă. În comunicarea dumneavoastră din martie putem vedea cât de cuprinzător, în ce măsură atât de cuprinzătoare ați luat în considerare rezultatele consultărilor și și din discuția noastră personală de la Strasburg am aflat că veți lua în considerare toate aceste lucruri. Vă mulțumesc și pentru faptul că ați orientat programul Um, acestor documente după uh, programul Parlamentului, având în vedere faptul că Parlamentul a început și destul de târziu cu acest subiect. Ne bucurăm așadar că vom putea să contribuim la deciziile dumneavoastră. Am trei întrebări, așadar. Salut um, abordarea dumneavoastră diversificată pentru ajutoarele de stat când este vorba de servicii de interes economic general. Și salut uh, regula de minimis, uh, de exemplu pe baza um, um, domeniului local, um, ceea ce duce la minime influența asupra concurenței între statele membre. Cred că s-a ajutat foarte mult aici, s-au ajutat foarte mult statele membre și cred că vom putea pur și simplu să facem viața mai ușoară acestor companii. În opoziție față de ceea ce spunea doamna Intfeld, am o întrebare cu privire la uh, obligația de notificare în ceea ce privește locuințele sociale și spitalele. Există o derogare astăzi deja. Întrebarea mea este dacă intenționați să introduceți și alte domenii din uh, serviciile sociale în aceste derogări, și anume îngrijirea vârstnicilor, a persoanelor cu handicap și um, îngrijirile de sănătate, care de asemenea au un caracter uh, pur local. A doua întrebare se adresează, um, se referă la eficiența serviciilor de interes economic general. Este vorba de ultimul, ultimul punct în uh, comunicarea dumneavoastră din martie. Înțeleg că Comisia dorește să includă criterii de eficiență aici și înțeleg de asemenea că, din punct de vedere al contribuabilului, contribuabilului european, acest lucru este chiar dezirabil, însă nu văd temeiul juridic. Atunci când Curtea Europeană de Justiție a constatat că dacă există, dacă sunt respectate cele patru, patru criterii, nu este vorba de ajutor de stat, atunci aici se încheie competența um, comisiei. Dacă, exi- dacă sunt respectate cele patru criterii Altmark, um, nu îmi dau seama uh, cum poate comisia să ajungă la concluzia că este competență. Apoi, a treia întrebare. Noi de la socialdemocrați, conform articolului 14, am fost uh, întotdeauna atenți Uh, la serviciile de interes economic general și am dorit întotdeauna ca criteriile să fie stabilite în cadrul unui regulament. Comisia pe termen mediu sau lung va prelua această sugestie și va face o propunere de regulament în acest sens?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 Uh, trebuie susținute băncile atunci când au uh, probleme. În perioada de criză, intervențiile au fost uh, diferite. În concluziile Consiliului din 25 martie s-a recomandat ca, în urma testelor de rezistență, în urma test, stres testurilor, statele membre uh, la nivel individual să uh, aducă corecții problemelor uh, băncilor. Legislația europeană a fost amânată pentru septembrie. Nu se face referință în concluziile Consiliului la o nouă legislație europeană. De aceea am pus această întrebare. Cred că acest lucru ne preocupă pe toți. În al doilea rând, Anipodimata a pus uh, o întrebare și eu, la rândul meu, am îndoieli. Atunci când ne spuneți că în cazul agențiilor de rating nu au fost detectate abuzuri de poziție dominantă. Obstacole la intrare, practici de cartel, intervenții combinate, sau opacitate. Cred că există un ansamblu de elemente care confirmă faptul uh, că uh, acest oligopol uh, distruge concurența de pe piață. Aș vrea să ne spuneți când Colegiul comisarului, Comisarilor are de gând să adopte ceva în această uh, privință. Există uh, o dată clară pentru agențiile de rating. Apoi, în ceea ce privește Statele Unite, cred că uh, este o chestiune pe care trebuie să o discutăm pertinent la nivel european. Sunt de acord cu ceea ce a spus domnul comisar și anume că e nevoie de decizii politice. Nu putem să rămânem fără o decizie politică, fără analize ale efectelor contraconcurențiale pe care aceste agenții de rating pot să le aibă. Mulțumesc! Bueno, primero para el señor Simón. Eh... În primul rând, pentru domnul eh, Simon. Derogările de la uh, obligația de notificare și cu pachetul actual din anul 2005 Uh, spitalele și instituțiile sociale sunt derogate, sunt exceptate. Ar trebui să extindem acestea? Am discutat acest uh, lucru cu specialiștii de la comisie. M-am întâlnit cu membrii platformei sociale, cu experți din Parlament. am efectuat o serie întreagă de analize pentru a încerca să definim ce înseamnă serviciile sociale de interes general. Există unele domenii care sunt uh, supuse unei dezbateri, unei controverse, așa cum este vorba în cazul uh, serviciilor de interes economic general. Va trebui așadar să analizăm aceste aspecte în momentul în care ele vor apărea. După cum îi spuneam și doamnei Intveld, În ceea ce privește eficiența, nu cred că este o problemă în ceea ce privește uh, temeiul juridic. Atunci când este vorba de consolidare fiscală, austeritate, reduceri ale cheltuielilor publice, este logică o companie ce oferă servi servicii de interes economic general la scară largă să fie supusă unei autorități. Este vorba de o autoritate uh, din statul membru care uh, solicită aceste servicii, iar autoritățile au dreptul să solicite eficiență. Dacă există câștiguri de eficiență, beneficiarii acestor servicii vor avea de câștigat. Dacă serviciile sunt uh, prestate într-un mod mai eficient, economiile pot fi uh, partajate între autoritățile publice și uh, prestatorul de servicii mi se pare ceva esențial și cred că ar trebui să existe această partajare. Această regulă se aplică în sectorul transportului uh, rutier. Este ceva ce este în interesul tuturor cetățenilor și al economiei în general. Deci nu văd o problemă aici. Cred că este un lucru bun să te aștepți de la un furnizor de servicii publice să lucreze într-un mod mai eficient. Iar beneficiarul câștiguri, câștigurilor în eficiență va include și uh, autoritățile publice. Apoi, în ceea ce privește controlul și supravegherea uh, prestării de servicii de interes economic general, temeiul juridic este articolul 106. Nu există dubii în acest sens. I-am răspuns domnului Sanchez Presedo și am menționat câteva aspecte ce se referă la articolul 14, când este vorba de supravegherea ajutorului de stat în ceea ce privește serviciile de interes general, este vorba de articolul 106 din raport și cred că articolul 14 se referă, eh, menționează fără prejudicii aduse competenței în ceea ce privește ajutorul de stat. Acum, uh, la întrebarea doamnei Ferreira. Testele de rezistență pentru bănci. Au fost uh, trase unele concluzii, uh, iar statele membre au fost întrebate dacă dacă sunt dispuse să ofere capitalul suplimentar necesar uh, pentru a evita um, insolvabilitatea și um, sistemului. Este ceva ce am învățat din, de pe urma crizei. Consiliul a răspuns, și cred că pe bună dreptate, că, în primul rând, trebuie să încercăm să obținem capital de pe piețe. Dacă piața nu este în poziție de a nu este capabilă să ofere lichiditățile unei lichidități unei entități, fiecare stat membru trebuie să aibă o rezervă, regulamentul cu privire la ajutorul de stat spune că fiecare euro cheltuit de uh, o autoritate publică pentru o entitate financiară, prin uh, creșterea capitalului, printr-o garanție de stat sau uh, sprijinind uh, active toxice, așadar pentru fiecare euro, entitatea financiară trebuie să uh, transmită un plan de restructurare către comisie, iar noi trebuie să analizăm acest Uh, plan de restructurare. Analizăm uh, balanța comercială și așa mai departe. Iar restructurarea trebuie să ducă la viabilitatea uh, entității financiare, ceea ce poate include diferite măsuri, inclusiv finanțarea activității trebuie, bineînțeles, ca efortul să fie Uh, partajat în mod echitabil ca parte a planului de restructurare, iar orice tip de distorsionare a concurenței trebuie să fie uh, rezonabil. Deci chiar un singur euro ca ajutor de stat trebuie să fie acompaniat de un plan de restructurare. Am primit o serie întreagă de astfel de planuri și vor mai fi mai multe în viitor. Avem trei țări din zona euro, Uh, cu planuri de ajustare, Grecia, Irlanda, Portugalia. În Portugalia am analizat planuri individuale de restructurare și cu siguranță vor mai fi astfel de planuri și în viitor. În ceea ce privește agențiile de rating, am și eu îndoiel și în fiecare zi Ehm, mă interesez să aflu dacă au fost depuse plângeri, dacă au fost depuse plângeri antitrust, ehm, plângeri în ceea ce privește uh, poziția dominantă sau încălcări ale articolului 101. Nu am astfel de plângeri. Și nu am dovezi suficiente la ora actuală pentru a lansa o investigație oficială. Însă ceea ce știu că am este un angajament al Comisiei de a de, uh, publica un nou proiect de regulament în toamnă. Va fi a treia inițiativă de la începutul crizei. Sunt de acord cu dumneavoastră că este o cerință urgentă. Există păreri diferite asupra modului în care ar trebui să se reglementeze acest uh, subiect. M-am referit de asemenea la credibilitatea agenților de rating. Cred că piețele vor fi de acord că credibilitatea a scăzut în mod drastic. Cert este însă faptul că un rating al unei agenții de rating are un efect imediat asupra piețelor. Banca Centrală Europeană săptămâna trecută a luat un, a făcut, făcut un pas, uh, după părerea mea, extraordinar în ceea ce privește Portugalia și a spus în principiu nu ne interesează ratingul dumneavoastră. Thank you. Gunnar, and then... Mulțumesc. Gunnar, iar, acord, iar apoi domnul Huntis. Mulțumesc. Aș dori să ne întoarcem la serviciile de interes economic general, care au fost discutate într-o serie întreagă de, de intervenții. Am citit comunicarea dumneavoastră și am participat la această discuție și mi-am dat seama că ea se concentrează asupra simplificării și clarificării procedurilor. Și mi se pare că este într-adevăr un lucru important. Sunt de acord cu asta. Însă mi se pare important să mai adăugăm și o nouă perspectivă la asta, și anume să simplificăm și să clarificăm modul în care putem să obținem cea mai bună evoluție în acest domeniu. Cred că asta lipsește din comunicare. Asta îmi lipsește. Abordarea de a obține cea mai bună evoluție, cea mai bună dezvoltare în acest domeniu. Este un domeniu crucial pentru statele membre, pentru cetățeni și pentru economia uh, europeană în general. Dacă ne uităm la unele dintre aceste servicii, ele sunt cruciale și pentru competitivitatea uh, europeană. Important este să vedem dacă avem sectoare competitive, dacă avem o concurență pe care o solicită cetățenii noștri este important să avem evoluția, dezvoltarea bună. Privind înapoi, putem vedea că în domeniul telecomunicațiilor s-au făcut mari schimbări. Dacă vrem să avem același lucru în transport, servicii poștale, ener- energie și în alte domenii, dorim astfel de lucruri. Dar lipsește, îmi lipsește această uh, abordare, domnule uh, comisar. Și când reveniți, este important să vedem o astfel de abordare. Este o există o diferență foarte importantă între ajutorul de stat adresat furnizorilor și uh, cel adresat serviciilor. Bineînțeles, există um, tradiții diferite în diferitele state membre. Dar cred că puteți uh, propune să avem mai multe activități uh, transfrontaliere, să avem să apară lideri globali în acest domeniu. Nu este vorba numai de clarificare și simplificarea procedurilor. Când lipsește o abordare dinamică, riscul este să simplifici și să clarifici uh, în scopul de a menține structurile de azi, însă ele nu sunt suficiente pentru competitivitatea de care avem nevoie în Europa. Așadar, cum veți face față faptului că trebuie să respectăm subsidiaritatea și tradițiile diferite, însă, în același timp, să ne asigurăm să, că avem mai multă competiție, mai multă concurență, mai mulți furnizori? Pentru că dacă nu facem asta, vom pune bariere competitivității europene. Deci, ceea ce vă cer este nu numai să clarificați și să simplificați, ci să deveniți, să aveți o abordare mai ambițioasă. Mulțumesc, Nicolas. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule Almunia, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în această dimineață alături de noi. Este ultima reuniune înainte de vacanță, deci dați-mi voie deja să vă urez vacanță plăcută. Însă, pentru ca colegii mei să nu se plângă, aș dori să uh, răspundeți și la întrebările mele, astfel încât să avem cu toți o vacanță plăcută. În ceea ce privește agențiile de rating, domnul Barnier și doamna Reding și domnul Barroso acum câteva zile au menționat acest subiect. Ați spus că în toamnă, pentru toamnă pre- pregătiți cea de-a treia reglementare, cel de-al treilea regulament în acest domeniu. Puteți să ne spuneți ce s-a întâmplat cu cel de-al doilea regulament? Acest al doilea regulament urma să Uh, clarifice situația credibilității agențiilor de rating uh, din primul regulament. De ce ar trebui să credem că în sfârșit veți lua măsuri eficiente? Ce așteptați, de fapt? Așteptați ca agențiile de rating să vină la dumneavoastră? Iar apoi testele de rezistență pentru bănci. În general, uh, băncile vor trece acest uh, test. Puteți să ne spuneți dacă acesta este cazul, de ce avem o criză a datoriilor, de ce piețele nu se liniștesc, de ce piețele uh, consideră că aceste teste sunt uh, puțin prea ușoare. Aceste teste includ scenarii de zi cu zi, pe care le vedem în fiecare zi. Falimentul Greciei, falimentul Portugaliei, uh, țări care părăsesc zona euro. Aceste scenarii sunt discutate ca parte a acestor teste. O, între... o ultimă întrebare. În ceea ce privește ce își dorește FMI-ul pentru zona euro, nu ați răspuns la această întrebare. În calitate de comisar pentru concurență, ați putea răspunde la această întrebare. Femeiul este uh, implicat într-o serie întreagă de uh, măsuri și de schimbări structurale. Credeți că solicitările femeii uh, duc la distorsiunile concurenței pe piața unică? Avem un studiu care ar putea să ne ajute să înțelegem acest lucru? Vă mulțumesc și din nou vacanță plăcută! Okay, thank you very much. First... Mulțumesc foarte mult, în primul rând, domnule Iacmarc. aș vrea să mă întorc și să explic ce tip de instrument intenționez să folosesc uh, în uh, ianuarie decizia privind serviciile uh, de interes economic general. Este o sacină mai amplă și nu este limitată la Comisarul pentru Concurență. Eu mă ocup de ajutorul de stat. De asta răspund eu. Din uh, considerente de eficiență, încercăm să îmbunătățim câteva aspecte legate de funcționarea acestor agenți economici care furnizează servicii de interes economic general pe piață dar acest lucru este numai parțial. O abordare mai uh, amplă, în conformitate cu ceea ce solicitați, este să avem în Europa o listă de regulamente uh, sectoriale. Avem regulamente sectoriale pentru telecom, pentru energie, pentru transport, pentru Uh, servicii sociale. Dumneavoastră sunteți uh, legiuitorii și știți că aceste considerente ar trebui incluse în această legislație. Controlul ajutorul de stat uh, este un instrument foarte bun. Încerc să fac tot ce se poate, însă nu se pot rezolva toate problemele economiei noastre, eficiența uh, furnizorilor de servicii, aspectele transfrontaliere, nu pot fi rezolvate numai de acest instrument. Instrumentele pe care le avem vizează utilizarea cea mai bună a banului uh, contribuabilului și este o chestiune foarte importantă, însă nu este singura. Iar pentru domnul Șuntis o să trec la limba spaniola. Sper că nu o să fiu uh, întrebat uh, tot felul de lucruri pe Uh, plajă, o să-mi pun pălăria, ochelarii de soare și o să mă concentrez asupra lecturii pe plajă. Uh, dar o să vă răspund acum. Agențiile de rating. Cred că au fost două regulamente diferite care abordează aspecte diferite. Două regulamente de la începutul crizei. Uniunea Europeană a fost uh, prima care să legifereze anumite aspecte ale sau legate de agențiile de rating. Însă mai rămân o serie de aspecte de reglementat. Dacă așa stau lucrurile, vom prezenta legislații. Uh, pregătim uh, un proiect de regulament și sunt sigur că nu va fi ultimul. Intenționăm să eliminăm uh, referirile la agențiile de rating în anumite regulamente, trebuie să sporim credibilitatea acestor agenții atunci când e vorba de o criză economică și financiară. Există crize care pot să aibă consecințe politice serioase și trebuie să vedem uh, și să ne asigurăm că avem o credibilitate solidă. Problema este dacă dăm frâu liber agențiilor de rating. Asta este problema mea. Acum, întorcându-mă la testele de rezistență, stress tests. Agenția de uh, supraveghere Uh, în domeniul uh, bancar este în legătură cu autoritățile naționalele. Șeful EBA a spus că va fi uh, prezentată o propunere vineri seara și vom auzi rezultatele testelor de rezistență. Prin introducerea unei transparențe sporite, sperăm că piețele se vor calma. Acum, în ceea ce privește Fondul Monetar Internațional, în zona euro, introducem programe comune de susținere împreună cu femeiul. Pentru uh, trei uh, țări din zona euro. Este vorba de o denaturare a concurenței? Nu, nu cred. Ci facem reformele necesare întărim rolul autorităților de concurență și asta mă bucură. Mă bucură faptul că sunt negociate astfel de programe de ajustare și sunt încântat să văd că în aceste probleme în aceste programe sunt abordate chestiuni spinoase. Însă sunt sigur că țările în cauză Uh, vor să întărească rolul uh, autorităților de concurență. Este foarte important atunci când e vorba de astfel de uh, programe, mai ales din punctul meu de vedere. Președinta, și acum uh, două întrebări de la Sofie Oconi și de la Silvi Gular. Sofie, ai cuvântul. Bună ziua, domnule comisar. Mulțumesc că sunteți prezenți în rândul nostru. Vreau să vă pun o întrebare oarecum generală. În anumite domenii, singurii sau eh, singurele princi regulile principale dictate de Uniunea Europeană sunt uh, dispozițiile privind concurența. Să luăm cazul sportului. Nu există dispoziții de natură legislativă europeană care să se aplice sportului. însă regulile privind piața internă, regulile în domeniul concurenței se aplică lumii sportive în general atunci când este vorba de o activitate economică. De aici, uh, politica europeană în acest domeniu și în alte domenii și mai ales atunci când e vorba de serviciile de interes general, este definită numai prin prisma acestor dispoziții în domeniul concurenței acestea nu sunt diferențiate în funcție de sector, chiar dacă judecătorul poate să facă o aplicare diferențiată. Întrebarea mea, domnule comisar, este următoarea și vă rog să nu o luați ca o întrebare capcană, pentru că nici eu nu am un partid prin în această privință. V-ar satisface din punct de vedere politic și juridic ca regulile concurenței în anumite domenii să nu se aplice la domenii legislative pozitive care definesc competența și politica Uniunii Europene. Dacă reiau din nou exemplul sportului, cum să stabilim regulile europene de concurență care se aplică sportului, care să fie adecvate, în vreme ce Uniunea Europeană nu deține competență și nu are o politică clară în domeniul sportului. Și puteți să vorbiți în uh, limba uh, spaniolă, să-mi dați răspunsul în limba spaniolă, domnule comisar, pentru că o înțeleg. Silvi Gular. Domnule Gular, vă mulțumesc că sunteți aici. Eliza Ferreira a pus întrebarea, dar vreau să fac o remarcă. Colegiul a refuzat recent să legifereze în ceea ce privește serviciile bancare de bază. Aș vrea să vă atrag atenția asupra faptului că uh, Comisia Econ uh, a spus acest lucru și domnului Buzek și domnului Barnier. Este vorba clar de un aspect de concurență asigurăm oare tuturor utilizatorilor potențial accesul la servicii bancare de bază? Este o chestie de demnitate și de respectare a strategiei 2020. Și cum reușim să facem astfel încât instituțiile bancare să nu refuze unor uh, clienți accesul la anumite servicii? Și uh, în plus vacanță frumoasă, dar cred că vacanțele noastre ale tuturor vor fi oarecum agitate. Mulțumesc foarte mult. Si je me souviens bien, dans le euh, traité, dans le nouveau traité. În noul tratat există o, o nou, un nou temei juridic pentru sport. Din punct de vedere al concurenței, au existat și există cazuri importante care sunt legate de dimensiunea economică a unor sporturi deci prin prisma audiovizualului și așa mai departe, unde sunt implicate sume mari de bani, există cazuri pe care suntem pe cale să le analizăm, pentru că nu există linie directoare uh, sectoriale pentru anumite ajutoare de stat pentru construcția de infrastructură publică a sportului. Zilele trecute am discutat cu serviciile mele un caz care ne-a fost adus la cunoștință de Ungaria. Guvernul ungar dorește să aibă, să stabilească un program de finanțare a, a uh, construcției infrastructurii sportive care uh, urmează să fie a, uh, utilizate de anumite cluburi sportive profesioniste, ceea ce sigur este important și în această notificare mm, suntem întrebați dacă un astfel de ajutor de stat este compatibil sau nu. Există linii directoare în alte domenii, dar în sport este prima oară când uh, uh analizăm uh, această problemă și uh, vedem la articolul 107 din tratat dacă este compatibil sau nu ajutorul de stat într-o astfel de situație. Există și alte aspecte legate de sport care ar putea să uh, genereze cazuri de concurență în uh, domeniul în materie de antitrust. Cazurile pe care le-am uh, discutat aveau legătură cu audiovizualul, aspectul economic. Oricum, faptul că nu există o legislație europeană nu ne împiedică să aplicăm legislația europeană, tratatul și instrumentele la nivel uh, european în materie de concurență și în materie de ajutor de stat suntem singurii care putem să control, controlăm uh, ajutorul de stat și fuziunile. Există însă diferențe între state, între țări. Uneori, în aplicarea dispozițiilor noastre, trebuie să vedem cum se petrec lucrurile la nivelul fiecărui uh, stat membru în parte. în uh, cazul Franței, uh, dispariția uh, monopolului pentru cursele de cai. Am spus colaboratorilor mei, este incredibil câți francezi au venit să mă vadă sau mi-au trimis uh, uh, scrisori în țara mea de origine, care este vecină cu Franța, uh, puțin le pasă și puțin le-a pasat. Nimeni nu este interesat de asta. dar în Franța, sigur că sunt interesați și eu sunt obligat să țin cont de acest lucru. Deci există diferențe sectoriale, diferențe de la o țară la alta. În uh, multe uh, state membre avem mai bine de 30 de linii directoare pentru diferite tipuri de ajutoare. Uh, pentru anumite sectoare, în alte cazuri nu există linii directoare, aplicăm direct tratatul sau jurisprudența. În cazul antitrust există jurisprudența care ne ajută să avem o abordare uh, caracteristică pentru un anumit sector. Însă nu cred că există incompatibilitate. N-aș spune concurența se impune. Concurența este necesară. Și controlul de stat se poate face numai la nivel european. Dacă lăsăm statele să controleze acest uh, ajutor, atunci o să terminăm cu uh, piața internă. Pentru doamna Gular, accesul la servicii bancare de bază. Sunt uh, întru totul de acord. Dacă există baze pentru o legislație europeană, nu știu. Dacă există astfel de obstacole, trebuie să le abordăm. Însă nu sunt sigur că accesul unei persoane la conturi bancare ar putea fi considerat ca uh, un obstacol care trebuie analizat din punct de vedere concurențial. nu este vorba de un singur uh, uh, cetățean, e vorba de 82 de milioane de cetățeni în Uniunea Europeană. Uh, da, n-am spus că este vorba de antitrust. Am pus o întrebare foarte uh, scurtă, alții au pus câte cinci întrebări. Uh, sigur, o să țin cont de uh, ceea ce mi-ați uh, spus. Uh, Președinta, mulțumesc. Așa cum am spus, o să ne revedem pe 22 septembrie. Nu pe 22 iulie, spune comisarul. Ați scăpat de 22 iulie. Și trebuie să mergem uh, mai departe și să discutăm trei uh, zone legate de concurență. Avem o oră la dispoziție și trebuia ca cineva să mă înlocuiască, un vicepreședinte să mă înlocuiască. A, e aici. E undeva pe aproape. Deci o scurtă pauză până Gracia Magaio vine să, pre, vine să preia președinția. Mulțumesc! Señorías, vamos a, vamos a continuar el desarrollo normal de esta sesión. Tenemos en primer lugar... Stimați colegi, aș dori să continuăm cu următoarele puncte de pe ordinea de zi. Avem raportul anual privind politica de concurență în Uniunea Europeană. Raportor este Lucia. Nu, raportor este bunul meu prieten Andreas Schwab. Domnule Schwab. Mulțumesc, domnule președinte, îmi cer scuze că nu v-am ascultat, dar bănuiesc că vom vorbi despre recursul colectiv. Mă bucur să pot începe să iau poziție cu privire la asta. Acest subiect a fost dezbătut și în trecut în Parlament am onoarea eu ca în numele Comisiei Econ să elaborez avizul împreună cu colegii uh, din celelalte grupe, grupuri politice. Problema principală care se pune la început este dacă dorim un instrument orizontal, așa cum susține Comisia Jurii, un instrument așadar care să se extindă în mod orizontal în toate domeniile juridice sau dacă spunem că, având în vedere faptul că acest instrument juridic până acum în Europa a rămas neutilizat în mare parte, în majoritatea statelor membre, Așadar, având în vedere acest uh, lucru, dacă nu putem opta pentru un domeniu de aplicare mai mic la început, care să se aplice numai în domeniul dreptului concurenței, într-o primă etapă. Acest um, lucru ar putea fi susținut și de un alt fapt, și anume că în dreptul concurenței ar exista o posibilitate prin articolul 114 să ne aflăm în procedura de codecizie toate domeniile dreptului concurențial um, sunt de competența Comisiei, Parlamentul poate numai să uh, emită avize în ceea ce privește recursul colectiv, dacă ar exista numai această um, aplicare la dreptul concurenței, am putea fi în codecizie în art- conform articolului 114. Există însă o serie de întrebări. Grupul PPE dintotdeauna a spus că orice ar fi, trebuie să facem orice pentru a împiedica uh, implicarea sau uh, intervenția americanilor în Europa. Eu cred că nu dispunem de toate competențele necesare pentru a ne asigura că am, um, influența americană nu poate să aibă loc în Europa. De exemplu, în Germania nu există uh, așa numitele contingency, fees, adică um, comisionul avocatului în cazul la uh, suma oferită ca și compensație Însă acum s-a prevăzut ca dacă um, cel care reclamantul nu are um, la dispoziție bani pentru a depune această plângere, să poată să-i ofere o, un um, procentaj din compensația obținută avocatului. Iată, este un uh, caz în care se Um, se permite un sistem similar cu cel american. Lucru care uh, permite așa numitul forum shopping, adică selectarea instanței mai favorabile, având în vedere faptul că există diferite uh, zone de aplicare a dreptului sau diferențe în modul în care se aplică sistemul, astfel încât se poate ajunge la un sistem american, lucru pe care noi nu ni-l dorim. Eu cred că statele membre, care până acum au fost foarte sceptici cu privire la um, propuneri în acest domeniu al recursului colectiv, e bine, cred că statele membre trebuie să accepte un element european de recurs colectiv, însă, în același timp, trebuie să își adapteze dreptul uh, procesual și dreptul uh, național civil, astfel încât să poată fi exclus un, um, o reglement, să poate fi exclusă o reglementare de tip american. Dacă suntem de acord că statele membre trebuie să facă asta pentru a evita uh, uh, un sistem american, atunci cred că putem uh, să oferim um, oamenilor recursul colectiv, posibilitatea prin recursul colectiv de a obține compensațiile la care au dreptul. Știu că Sofie Intvel și colegul Sanchez Presedo au, um, au procesat acest uh, subiect în mandatul um, anterior. Uh, aș dori să mă refer la um, așa numitul passing on defense, așadar faptul că de la început până la sfârșit există diferite etape și mm, nu se știe exact în cazul unei plângeri uh, cine trebuie reclamat uh, când este vorba de un produs uh, de acest tip. Um, așadar, um, trebuie um, evitată situația în care un producător spune de fapt um, încălcarea a avut loc înainte, în, în lanțul uh, furnizorilor înaintea mea, deci și eu am uh, avut de suferit de pe urma acestei încălcări. Acest lucru poate duce la o um, Uh, publicarea unor lucruri față de comisie, uh, lucruri care nu ar fi uh, publicate în cadrul unui, unui proces. Așadar, sistemul actual de cartel trebuie menținut pentru că el este de succes și trebuie să ne asigurăm că aceste reglementări rămân valabile. Acestea sunt argumentele pe care îmi voi construi avizul uh, pentru Comisia Jurii. Sunt, bineînțeles, curios uh, ce vor avea de spus și colegii uh, din celelalte grupuri și doresc să elaborăm acest aviz uh, împreună cu colegii din celelalte grupuri. Vă mulțumesc! Muchas, muchas gracias, Andrea. El ponente con... Mulțumim, Andreas. Într-un mod deosebit de inteligent, raportorul a prezentat cele trei rapoarte, raportul anual privind politica în domeniul concurenței, reforma normelor privind ajutoarele de stat și abordarea coerentă în materia recursului colectiv. I-aș ruga pe ceilalți membri să își formuleze comentariile privind toate cele trei rapoarte. Domnul Simon este aici. Doreați să faceți un comentariu. Eh, Aș dori să mă refer la raportul uh, meu, raportul de inițiativă. Uh, Comisia a um, abordat aici un subiect foarte important pentru întreaga Europa și anume serviciile sociale de interes uh, serviciile de interes economic general care sunt foarte importante pentru calitatea vieții cetățenilor europeni, dar și pentru performanța și competitivitatea economiei europene. Uh, Premisa ca ace- pentru ca acestea să funcționeze, premisele uh, ca ele să fie prestate din punct de vedere uh, optimal, optim, uh, sunt accesibilitatea și calitatea acestor servicii. Esențial este să fie vorba de servicii de înaltă calitate, uh, dar pentru aceasta este nevoie de o siguranță a furnizorilor și a beneficiarilor din punct de vedere al cadrului juridic. Însă, evaluarea și utilizarea consultării, evaluarea consultării uh, Comisiei ne-a arătat că um, este nevoie de clarificări și asta pentru că nu există un cadru juridic clar pentru serviciile publice. Am menționat deja asta și anume că ar trebui să reintroducem în discuție ca soluție pentru um, siguranța, pentru certitudinea juridică, un cadru juridic pe baza articolului 14. Ar fi vorba de un cadru juridic orizontal și nu este vorba aici de a uh, intra în furnizarea concretă de servicii. Acesta este în continuare, aceasta este în continuare competența uh, statelor membre. Este vorba de crearea unui cadru juridic care permite uh, protecția interesului public când este vorba de aceste servicii. Se, uh, principiul de subsidiaritate este respectat printr-un astfel de, printr-o astfel de măsură respectarea prevederilor este numai o parte a cadrului juridic. Acesta nu exclude însă uh, unele prevederi specifice. În raportul de inițiativă uh, salut propunerile Comisiei din comunicarea sa de a crea mai multă claritate, dar și de a avea o abordare diversificată pentru evaluarea um, când este vorba de ajutoare de stat în ceea ce privește serviciile de interes economic general. Pentru a face lucrurile mai ușoare, trebuie spus că este nevoie de mai puțină birocrație la fața locului, să se creeze mai multă certitudine juridică. Pentru aceasta se poate lua în considerare o ridicare a, a pragurilor și o modificare a obligațiilor de notificare ambele uh, abordări au uh, avantajele lor. O regulă de minimis pentru um, serviciile cu o um, zonă de aplicare strict locală uh, mi se pare foarte bună pentru că acestea nu au influență asupra comerțului între state membre. Ne asigurăm astfel că nu au loc distorsionări ale concurenței. De asemenea, putem să luăm în considerare, când vorbim despre o nouă regulă de minimis pentru serviciile limitate la uh, domeniul, la zona locală, e bine, putem să ne gândim la o abordare combinată uh, între uh, mărimea comunității, uh, numărul de, locuită, de locuitori și așa mai departe, dar și cifra de afaceri. Uh, ce au de, uh, a, cifra de afaceri a companiei ce prestează aceste servicii. Uh, praguri pentru serviciile sociale care nu uh, au un pericol de, uh, de distorsionarea concurenței, e bine și aici putem să obținem mai multă, clarifica, mai multă claritate. Ar trebui să discutăm și despre asta. De asemenea, m-am mai referit la un lucru și anume Uh, la instituțiile ce țin de îngrijirea vârstnicilor, a celor cu handicap și îngrijirile de sănătate. Ei bine, cred că și acestea ar trebui să fie exceptate de la obligația de notificare dacă are loc o verificare și, o, și reiese că există o similitudine cu um, locuințele sociale și spitalele. De, de asemenea, aș dori să mai subliniez un punct. Comisia uh, subliniază la uh, serviciile de interes economic general că acestea trebuie să fie prestate în mod eficient. Iar pentru asta există argumente. Stimați colegi, săptămâna trecută am citit un uh, raport cu privire la uh, ajutoarele oferite uh, companiei Deutsche Bahn pentru întreținerea uh, gărilor. Uh, curg o grămadă de bani aici și uh, nimeni nu controlează nimic. Și mi se pare foarte, mm, mi se pare că trebuie verificat acest lucru, dar se pune problema temei, temeiului juridic și nu, nu văd un astfel de temei juridic. Articolul 106 ar putea fi unul, însă avem decizia Altmark a Curții Europene de Justiție și aceasta spune că dacă cele patru criterii Altmark sunt respectate, atunci nu este vorba de ajutor de stat. Drept urmare, Comisia nu mai poate verifica nimic în momentul în care cele patru criterii sunt respectate. Nu am putut uh, merge mai, merge mai departe în discuție, cred că vom intra în detaliu în săptămânile viitoare. Chiar dacă ni se pare logic sau nu, să introducem criterii de eficiență, eu cred că nu avem un temei juridic pentru ca Comisia să poată acționa în acest domeniu. Vă mulțumim, domnule Simon. Doamna Sanchez Presede are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. discutăm trei chestiuni care se referă la politica în domeniul concurenței. Eu mi-am exprimat deja interesul privind discuțiile referitor la serviciile de interes general cu Comisia și acolo mi-am exprimat îngrijorarea în legătură cu modul în care este tratată această chestiune, pentru că aceasta trebuie să se integreze direcției folosite în cazul discuției privind subsidiaritatea și de asemenea trebuie să includem chestiuni care nu intră neapărat în area de competență comunitară Astfel de regulamente ar trebui să includă clauze de salvgardare. La ce mă refer aici? Anume că nu promovăm excluziunea și că tocmai incluziunea și accesul la toate serviciile sunt principiile care ne uh, călăuzesc trebuie să ne asigurăm că acestea sunt acoperite așa cum trebuie. Aș dori să mă concentrez asupra recursului colectiv, așa cum a fost acesta prezentat de domnul Schwab. Comisia noastră urmează să redacteze o propunere privind raportul. Acesta este de o importanță deosebită pentru cei de la EC, pentru, pentru Econ, mai ales dacă ne uităm la chestiunile de politică concurențială. Am discutat acest lucru în legislatura anterioară și s-au ajuns la o serie de acorduri. Acestea privesc eficiența dreptului comunitar, nevoia de supervizare juridică, domeniul concurenței este unul în care avem o serie de decizii ale curții, în cazul unor cazuri de încălcare a acestor principii și în domeniul recursului colectiv trebuie să procedăm cu prudență, va trebui să privim lucrurile într-un context cumulativ. Asta pentru a respecta certitudinea juridică. Nu vrem să existe incertitudini în acest sens și de asemenea dorim să ne asigurăm că există o aplicare uniformă a legii. Însă asta ne duce la chestiunea metodei, metodei de a trata recursul colectiv în diferite domenii și cum se poate lega acest lucru de legislația comunitară. Va trebui să avem un cadru, o serie de principii comune și măsuri orizontale va trebui să fie o discuție privind caracterul juridic a acestei chestiuni. Comunicarea comisiei este deosebit de adecvată. Legislație care afectează mai multe domenii ridică multe semne de întrebare. Nu există competență generală a Uniunii Europene în materie de recurs colectiv. Uh, și în materie de compensații. Multe dintre aceste lucruri sunt la latitudinea statelor membre. Competențele europene ne permit decât o abordare sectorială și e vorba de diferite proceduri bazate pe cadrul juridic de bază. Există însă o serie de aspecte comune, însă este în același timp evident că există și aspecte specifice. De exemplu, atunci când vorbim de recurs colectiv pentru un produs cu deficiențe. E vorba aici o chestiune de drept privat. Dar când ne confruntăm cu un, o chestiune în care apare și elementul concurențial, nu mai e o chestiune privată, ci o chestiune care ține de autoritățile publice, pentru că evident acestea trebuie să impună respectarea regulilor privind concurența. Deci aici intervin în joc și pilonii publici și privați. Aceștia sunt complementari. Însă în alte domenii nu vedem această complementaritate. Există însă sinergii între piloni și diferitele moduri în care trebuie să împletim aceste demersuri legislative, pentru că este vorba, în ultimă instanță, de domeniul concurenței. Avem experiențe diferite în acest sens, dar trebuie să ne asigurăm că nu dăm curs direcției excesive. Există triplă despăgubire în, în Statele Unite, există compensații pentru pagube și costuri. Și de asemenea, trebuie să analizăm și chestiunea remunerării avocaților în Statele Unite, o cultură cu totul diferită. Trebuie să uh, avem un, un grad sporit de neutralitate în Uniunea Europeană, acces la informații. Evident, în dreptul concurențial există o serie de aspecte care sunt implicate. Vrem să păstrăm eficiența uh, aceste abordări relativ blânde Dacă Comisia nu, nu poate sprijini aceste demersuri, nu putem fi eficienți în lupta noastră împotriva cartelurilor. Deci sunt elemente specifice care merită o atenție specială din partea noastră și desigur dorim să evităm să urmăm modelul american. Recursul colectiv diferă de ceea ce se întâmplă în Statele Unite, acele class action suits. Și trebuie să vedem cum am putea legitima acest recurs colectiv, fiind în același timp capabil să operăm în cadrul unui mandat bine definit. Desigur, există autorități care se pot ocupa de aceste demersuri, acestea pot fi tratate într-un mod specific dacă sunt multe victime care au suferit o, uh, o pagubă minoră și n-ar fi eficient ca fiecare dintre ele să își prezinte individual cazul și plângerea. Acesta ar uh, complica foarte mult și în mod inutil întregul demers. Deci ar exista anumite beneficii pentru recurs colectiv în astfel de cazuri. Însă recompensarea păgubiților trebuie să fie analizată în detaliu și trebuie să vedem dacă se impune existența unei uh, instituții europene, autorități europene răspunzătoare de acest recurs colectiv care să se refere la cazurile cu bătaie generală europeană. Nu toate soluțiile pentru recursul colectiv pot fi sunt la fel, nu avem aceeași bază juridică în statele membre, nu avem aceleași probleme, nu avem aceleași demersuri în toate cazurile, același tip de acțiune sau speță. Și de, a, de aceasta este nevoie de o legislație specifică și o legislație care să se refere specific și la concurență, pentru că altfel vom face un pas înapoi și vom crea probleme în alte domenii Trebuie să ajungem la o masă critică de experiență acumulată care să ne permită să identificăm problemele ce țin de concurență și s-ar putea să ne pomenim într-o situație în care să cauzăm mai multe probleme decât cele pe care le rezolvăm. A existat o serie de domenii în cadrul cărora nu am avut făcut o evaluare adecvată a posibilor repercusiuni. Vă mulțumesc foarte mult! am preluat uh, președinția ședinței nu pentru că sunt cea mai importantă persoană de aici, ci pur și simplu pentru că sunt cel mai în vârstă. Doamna Ocioni, Oconi, uh, Peter, stimați colegi, uh, mă bucur că uh, Comisia și-a asumat inițiativa de a schimba regulamentele privind, uh, regulile privind ajutorul de stat. Asta este foarte bine pentru serviciile de interes general și cred că a fost vorba de o solicitare formulată de Econ pe baza avizului pe care l-am redactat împreună cu Peter privind serviciile sociale de interes general. Sunt absolut de acord cu prioritățile, așa cum au acest, formulate acestea de domnul comisar Almunia. E nevoie de clarificare ca element major și mai există și o abordare diferențiată și proporțională, mai precis, Uh, cum se îmbină aceste două priorități? Am auzit ce a spus Peter și aș dori să completez spusele sale cu următoarele. Discuțiile pe această temă uh, înregistrează diferențe considerabile. Sunt unii care insistă că Uniunea Europeană ar trebui să lase autoritățile locale și regionale să stabilească regulile pentru serviciile publice prestate acolo. Alții consideră că în acest caz subsidiaritatea nu se aplică. Serviciile sunt servicii ca oricare altele. Alții consideră că autoritățile naționale sau locale trebuie să aibă dreptul de a formula reguli specifice pentru aceste servicii care uh, nu vor mai face obiectul regulilor de concurență. Deci, suntem într-o discuție maniheistă și dogmatică. Ar trebui să fim mai pragmatici și să nu ne temem de ideea unei intervenții la nivel Uniunii Europene. Trebuie să fim ambițioși pentru ca Uniunea Europeană să poată avea o abordare juridico-politică sistematică și bine coordonată în materie de servicii de interes general. Această abordare juridică, evident, va include, dar în mod exclusiv, controlul statutului, regimului statului public pentru serviciile de interes general, și consider că această reformă va trebui să clarifice toate conceptele vagi cu care ne confruntăm aici, de exemplu activitate economică. Peter, tu vorbeai despre asta beneficii rezonabile, reprezentare și mai departe și trebuie să ne punem în pielea celor de la fața locului care vor trebui să aplice aceste reguli și tocmai de aceea trebuie să redactăm o metodologie care este clară și specifică cu privire la organizațiile la nivel local. Pentru că asta este obiectivul reformei. Trebuie să fie folositoare și practică pentru autoritățile locale. Asta aveam de spus. Vă mulțumesc. Vă mulțumim și noi, uh, domnul Oconi, Sophie Indveld. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Ca asemenea celorlalți colegi uh, care au urmat această dezbatere de ani de zile, constat că în fiecare an discutăm același lucru, ne comunicăm cu aceleași argumente, aceleași persoane intervin, inclusiv eu. Și avem aceleași doleanțe și ofuri înainte de vacanță în fiecare an. Adesea, când vorbim de subsidiaritate, încep să am impresia că nu se referă deloc la calitatea serviciilor, ci că se referă la puterea politicienilor. Deci, probabil ar trebui să ne îndepărtăm de, de, de acest concept și să continui un pic spusele domnului Conida, mai ales domnului Hockmar, care din păcate a plecat. Ar trebui să demarăm o discuție privind calitatea și viitorul acestor servicii. Domnule președinte, Europa se confruntă cu o criză profundă și se pare că suntem complet paralizați, osificați, ne bazăm pe sisteme care au funcționat în ultimul secol, dar care nu mai funcționează acum. Cum ne putem preface că putem păstra serviciile publice la nivel existent dacă ne uităm la situația cheltuielor publice? Cheltuielile publice au ajuns, au scăpat de sub control. Nu putem pur și simplu să spunem trebuie să păstrăm lucrurile așa cum sunt probabil vrem asta, dar lumea se schimbă. Fie că ne place sau nu. Deci aș vrea foarte mult după cum spunea colegul Höckmark, să, să trecem la o abordare mai, mai vizionară, mai curajoasă. Uh, acum, în ceea ce privește o chestie de detaliu ridicat de domnul raportor, Simon, testul de eficiență pentru serviciile publice. E bine, Probabil comisia are sau nu are o bază juridică pentru a verifica eficiența acestor servicii, dar ca să fiu sincer nu pasă deloc. Ce contează însă este ceea ce cred utilizatorii. Nu e vorba aici de autorități, e vorba de utilizatori, de beneficiari. Mi-aduc aminte când eram raportoare pentru pachetul Monte Cruz, ați ce am spus? Da, foarte bine. Nu, nu mi se pare că e amuzant. Nu mi se pare că e relevant ce cred politicieni despre servicii, cred că e relevant ce consideră beneficiarii, utilizatorii. Și când am propus acest lucru acum 5 ani, ca raportare pentru pachetul Monte Cruz, acest lucru a fost contestat de, de uh, socialiști la momentul respectiv. În ceea ce privește servicii sociale de interes general, am o problemă majoră în, în acest caz. Vă, vă referați la uh, locuințe, îngrijire pentru copii și pentru vârstnici, spitale, asistență sanitară. Sigur, nu putem fi cu toții de acord că scopul acestor servicii este unul social, însă și transportul public este în aceeași situație, telecomunicațiile sunt în aceeași situație. Aș spune că, de exemplu, accesul la internet în prezent sau la servicii uh, uh, bancare, după cum spunea Silvi Gular mai devreme, sunt lucruri esențiale funcționării uh, unui individ ca cetățean în lumea de astăzi. Asta nu înseamnă că autoritățile publice trebuie să-ți ofere aceste servicii. E o chestiune de cu total ordin. Și încă o dată, dacă ne uităm la volumul cheltuielilor în sectorul public, asistență medicală, nu cred că putem continua așa cum a făcut în ultimii 50 de ani. În țara mea, locuințele sociale uh, piața locuințelor sociale a fost uh, liberalizată. Există și prestatori privați uh, și uh, a fost și o plângere la comisie în acest sens, să nu văd de ce organizațiile care se ocupă de locuințe sociale să nu mai facă obiectul regulilor de piață. Dacă în alte țări vor să aibă alte reguli pentru ei, foarte bine, n-au decât, dar haideți să nu eliminăm întregi sectoare fără a analiza realitatea concretă. Și încă două observații finale. Încă o dată, dacă vorbim despre prestările de servicii foarte repede derivăm într-o discuție ideologică cine trebuie să presteze un serviciu sau altul. Nu cred că serviciile trebuie să fie oferite de o autoritate publică pentru a fi bune. Autoritățile publice trebuie să se asigure că aceste servicii sunt disponibile și foarte adesea nu fac acest lucru. Uh, și în ultimul rând, fie că este oferit de un prestator public sau unul privat sau de alt ordin, și cred că asta spune și colegul Holtmark, important este ce stimulent există într-un anumit sector pentru a spori nivelul calității, al eficienții și a reduce costurile. La asta trebuie să ne uităm și nu să discutăm dacă un sector trebuie să fie liberalizat sau nu, sau ar trebui să fie un prestator public sau nu. Haideți să ne uităm la calitate, eficiență și costuri în interesul utilizatorilor și a beneficiarilor. Vă mulțumesc! Philip Lambert este următorul. Mulțumesc, doamnă uh, președinte. Odată, pentru o dată, Sofie, da, o să intru în dispută cu tine. Tind să fiu pe linia uh, Sofiei și să spun să nu vedem lucrurile atât în negru și în alb. Uh, sunt de acord cu tine că trebuie să începem din perspectiva utilizatorului final. Dar hai să discutăm și altceva. În Statele Unite, uh, costul serviciilor de sănătate este 16% din PIB. În Europa, costul total al sănătății este 11% din PIB și e mai mult un sistem public, preponderent public. Și vreau să văd ce primesc în schimbul banilor mei, cât primesc. Și vreau să vă reamintesc că în ceea ce privește durata vieții, calitatea vieții, calitatea îmbătrânirii, ne descurcăm mai bine cu 11% din PIB, mai mult public, față de Statele Unite. Și opțiunea mea este pentru un sistem public. Există irosire de fonduri, Da, sigur că există irosire de fonduri unor, însă trebuie să facem tot ce se poate ca sistemul să lucreze mai bine. Sunt de acord cu tine. Însă, din nou, o să spun, cunosc suficient de bine sectorul privat pentru ca să spun că și acolo există irosire de fonduri, și că nu există eficiență întotdeauna. Însă ceea ce mă îngrijorează cel mai mult este că atunci când îi analizăm pe cei care sunt în sectorul privat, vedem că clientul este pe locul 3 sau 4 în preocupările lor. 1, 2, 3, acționari, acționari, acționari. Și asta în detrimentul uh, clientului, al utilizatorului final, al beneficiarului. Uh, deci nu trebuie să ne amăgim și să spunem sectorul privat, privat dorește să optimizeze lucrurile și să ofere servicii de cea mai bună calitate cu cele mai scăzute costuri. Obiectivul uh, sectorului privat este să gândească pe termen uh, scurt, să aibă profit și să se gândească la acționar. Nu spun că asta este rău, însă au fost uh, și alte Uh, voci uh, care nu s-au auzit atât de bine, care au spus uh, sectorul privat nu funcționează așa de bine pe cât ne-am aștepta. Însă este un fenomen pe care îl constatăm tot mai des putem să i criticăm pe politicieni pentru că nu determină sectorul public să opereze mai bine Însă, din nou vreau să spun, nu am uh, niciun uh, uh, interes uh, să îi apăr pe politicieni, dar și în sectorul privat uh, asistăm uh, la un asemenea fenomen dacă există sau nu există temei juridic, sigur, trebuie să lucrăm pe baze legale. Însă, cred că ceea ce a făcut Almunia uh, și direcția pe care a luat-o Comisia este una uh, bună. I-aș spune lui Peter Simon, îmi place abordarea ta, cred că ar trebui să optăm pentru uh, reguli simple. Trebuie să ne asigurăm că, într-adevăr, dacă nu există o denaturare a pieței sau dacă analizăm uh, lucrurile la nivelul autorităților locale care nu duc la distorsiuni pe piață, ar trebui să fie o aprobare uh, generală, însă lucrurile, dispozițiile trebuie să fie uh, simple. Complexitatea duce la costuri suplimentare. Știu, Andreas, că uh, îmi împărtășești uh, îngrijorările legate de raportul privind concurența pe anul 2010, însă Uh, știți că de multe ori se întâmplă ca uh, astfel de rapoarte să nu aibă uh, urmă și asta nu îmi place. Poate că ar trebui să spunem, dacă nu ni se aude voce, atunci ar trebui să nu facem rapoarte sau dacă nu ne ascultați, nu o să vorbim. Pentru că, de fapt, nouă ne pasă de, energia, de eficiența energetică, de economia de uh, energie și cred că trebuie să ne gândim puțin pe timpul verii, să depășim niște tipare, pentru că dacă rămânem în cadrul aceluiași uh, model, uh, nu o să fie bine, așa încât uh, o să las această problemă colegilor mei. Președinta, în acest raport încercăm să spunem că o să avem propria, o să intrăm în concurență și o să avem propriul nostru raport uh, mai degrabă decât să fim uh, uh, reactivi. Sophie, ai vrut să revii la un aspect, încă patru persoane doresc să intervină, inclusiv cei doi raportări și nu mai avem prea mult timp la dispoziție. 30 eh, de secunde pentru a elimina o neînțelegere. N-am spus că un sector sau altul trebuie sau nu să fie liberalizat. Am spus că trebuie să ne gândim la stimulentele dintr-un sector pentru a îmbunătăți calitatea, costurile și eficiența, pentru a găsi modelul optim de a da astfel de stimulente. Însă această dezbatere se axează în mod obsesiv asupra uh, întrebării dacă autoritățile publice pot să folosească sau nu ajutorul de stat. Uh, dacă sectorul e liberalizat sau nu, asta nu-mi pasă. Președinta, bine, Sven, după care domnul Siclarchis și mă întorc la Peter Simon și Andreas Schwab. Andreas Schwab. Mulțumesc. În primul rând, din partea noastră în ceea ce privește recursul colectiv sau um, plângerile cu privire la carteluri. Din punctul nostru de vedere, al ECON, avem de-a face cu un domeniu în care există foarte multe probleme, um, mai ales uh, în ceea ce privește investițiile financiare care se află la marginea legalității. Iată, există probleme ale investitorilor de a-și apăra uh, interesele și interesul nostru ar trebui să putem să, să le um, consolidăm posibilitatea de a uh, Uh, depune plângere. Când, este, când avem pe de o parte un investitor individual uh, sau mai mulți investitori individuali și pe de altă parte o companie foarte puternică, trebuie să putem să le oferim uh, investitorilor să, posibilitatea să își reclame drepturilor. Dar bineînțeles există abuzuri. Vedem că în Statele Unite nimeni nu mai vrea să facă nimic pentru că se teme de costurile prea mari de asigurări ca, um, din cauza um, acestor plângeri colective. Pe de altă parte, văd um, organizațiile de lobby și marile companii care fac orice pentru a nu avea acest tip de recurs uh, colectiv. Practic, este cea mai bună metodă de a îngropa tot, dar asta nu poate fi în interesul consumatorilor, care uh, uh, au de pierdut în fiecare an miliarde, mai ales în ceea ce privește investițiile de capital. Și cred că ar trebui să discutăm acest lucru, să stabilim în mod principial faptul că reclamarea colectivă a drepturilor este ceva ce este pozitiv și ne trebuie. Putem să avem o abordare orizontală, dar în același timp putem veni cu uh, abordări specifice în funcție de sector, astfel încât să avem o șansă să și câștigăm uh, aceste uh, plângeri colective. Ce mi se pare însă pozitiv în, um, într-o abordare orizontală ar fi să oferim drepturi speciale și să consolidăm poziția organizațiilor pentru protecția consumatorilor. Aceștia ar putea lucra mult mai eficient decât un avocat care, de exemplu, își dorește să caute mult mai mult, cât mai multe domenii pentru a depune pentru un recurs uh, colectiv, caz în care n-ar fi vorba de interesul consumatorului, ci de profiturile pe care, le doresc, pe care doresc să le facă acești acești uh, avocați. În același timp însă, rolul um, avocaților este foarte important, pentru că nu toată lumea poate să meargă uh, să se adreseze instanței printr-un ONG. Oricum, cred că trebuie să consolidăm acest domeniu, însă măsurile pe care le propunem trebuie să fie suficient de inteligente încât să îi ajute pe cei care sunt păgubiți la ora actuală în această dezbatere cu privire la criza financiară pierdem foarte ușor din vedere individul. Mi se pare uimitor faptul că acolo unde am vrut să facem ceva pentru a îmbunătăți accesul indivizilor la servicii financiare, Comisia să spună că nu facem un regulament fix, facem numai o uh, recomandare, contul uh, pentru fiecare în Europa să fie amânat pentru un an, uh, iar acolo unde mm, au loc abuzuri s-ar putea face ceva prin uh, consolidarea recursului colectiv, dar există un discurs plin de obstacole, de obstacole ca și când acesta ar însemna sfârșitul domeniului financiar din întreaga Europa. Avem de a face cu o asimetrie uh, Um, în ceea ce privește informațiile între marile companii um, și investitori. Este un dezechilibru pe care ar trebui să-l eliminăm. Trebuie să consolidăm recursul colectiv, dar în așa fel încât la final consumatorul să se aleagă cu ceva. Vă mulțumesc. Schilakakis. Președinte, domnul Schilakakis. Am o dublă problemă. Uh, nu pot să citesc la distanța aia și nici ceea ce am scris în fața mea. Da, dar mă puteți auzi, spune domnul Schilgakakis. M-a interesat această trimitere la sistemul medical uh, din Statele Unite, care este un uh, exemplu important. Însă trebuie să ne reamintim că asistența medicală din Statele Unite Uh, suferă din uh, cauza uh, cererii autoinduse lucru care este foarte specific acestui sector, spre deosebire de sistemul bancar. Trebuie să ne amintim întotdeauna că deficiența piețelor pe care le descriem trebuie să fie privită împreună cu deficiențele sistemelor politice pentru că sunt grec, pot să vă spun că deficiențele sistemului politic pot să fie mult mai serioase decât cele ale pieței dacă ele nu sunt stăvilite. Așa încât trebuie să fim puțin mai sofisticați în abordarea noastră și să ținem cont de faptul că sistemele politice din diferite părți ale Europei nu funcționează la fel. Așadar, nu putem să considerăm protecția consumatorului ca fiind aceeași și respectând aceleași reguli într-un într loc unde există o aportare instituțională puternică în stat și acolo unde statul are propriile sale probleme. Trebuie să avem așadar o abordare mai sofisticată a acestui Uh, proiect uh, de politici. Trebuie să ținem cont de faptul că piețele sunt foarte diferite în diferitele state, unite uh, state membre. președinta, da, în Statele Unite cei de la News of the World pot să aibă același recurs colectiv acest lucru nu este nou, există un precedent. Asta arată că O să revin acum la cei doi raportori, la Peter Simon și la Andreas Schwab. Trebuie să-i dau dreptate lui Sofie. În fiecare an purtăm aceeași discuție. Cred că e a treia oară de când sunt eu aici, aceiași oameni, aceleași argumente. Și îmi pare foarte rău că noi doi nu o să ne înțelegem niciodată, chiar dacă vom sta aici 20 de ani. Dar nu este vorba de asta. Eu nu vroiam să duc această discuție, pentru că nu aici trebuie ea să fie dusă. Singurul lucru despre care este vorba astăzi este vorba de uh, este uh, reforma regulilor pentru ajutorul de stat aici s-au stabilit limite și Curtea de Justiție a stabilit când nu este vorba de ajutor de stat. când vorbim despre eficiență și îmbunătățirea calității serviciilor pentru cetățeni și așa mai departe, e bine, dacă dorim să aducem toate acestea în acest cadru, trebuie să vor să spunem comisiei următorul lucru. Da, putem discuta despre asta când va exista un temei juridic sau când, dacă există unul. Dar dacă el nu există astfel de uh, temei juridic pentru... Uh, atunci nu putem discuta de, despre asta și comi, uh, curtea a uh, decis în uh, comisia, în uh, cazul Cal Altmark, când nu este vorba de ajutor de stat. Iar când nu există un astfel de te temei juridic, nu putem noi, Parlamentul, să solicităm uh, gardianului tratatelor să acționeze în ciuda faptului că nu există un temei juridic. Nu se poate. Uh, nu putem pur și simplu să spunem că nu ne interesează dacă există un temei juridic, pentru că iar comisia trebuie să uh, acționeze. Aici este vorba de drept primar, drept secundar și de competențele pe care le avem sau nu. Și dacă nu, atunci maxim putem să le creăm, dar nu putem să acționăm. Iată, uh, dezbaterea devine atât de pasională încât uh, este prea rapidă și interpreții urmăresc cu greu. Domnul Schwab, în primul rând, în ceea ce privește uh, cele spuse de domnul Simon, sunt de acord cu ceea ce a spus doamna Oconi. Cred că vom putea face ceva aici. Cred că doamna Intveld are dreptate când spune că la multe servicii um, ne întindem mai mult decât ne este plapuma uneori în Europa. Dar sunt de acord și cu colegul Simon, la final este vorba de uh, faptul că tot ce facem trebuie să fie făcut pe un temei juridic uh, solid. Uh, întrebarea este numai dacă setința, hotărârea Altmark uh, stabilește criteriile uh, în mod definitiv și final. Despre asta trebuie să discutăm. Și în plus, o directivă cadru pe articolul 14 uh, nu poate să existe, va trebui să fie un regulament și asta nu ne dorim. M-am amuzat de propunerea colegului Lambert, dar bineînțeles trebuie să, uh, lucra, să ne gândim la, tot, la toate. Este cel de-al 40-lea raport al Comisiei și uh, de aceea ar trebui să existe un Uh, mod de a vedea cum ar trebui să fie structurate aceste rapoarte și cum ar putea avea ele mai multe uh, urmări. Apoi, în ceea ce privește recursul colectiv, în ceea ce privește cele spuse de domnul Gigol, suntem de acord, însă problema este următoare. Cum ajungem la această cale de mijloc? Și astăzi uh, propunerile dumneavoastră au rămas, au rămas vagi. Este corect. Uh, apărarea com, uh, colectivă a drepturilor este permisă în Europa în ziua de astăzi, doar că este dificilă. Colegul Sanchez Presedo s-a referit la uh, proces și din acest punct de vedere uh, e, al, uh, economic ar um, fi mai bine să se pună la un loc toate um, cazurile pe un subiect. Justiția spune că ideea de a pune investitorii um, la un loc poate să nu fie cea mai bună idee. Ceea ce ar fi nu putem spune că ceea ce ne-am dorit pe piața financiară se aplică și ar trebui să se aplice pentru tot. Doar pentru pentru că există cazuri critice pe piața financiară, nu ar trebui să extindem la toate domeniile. Și la final, dacă cu toții suntem de acord că consumatorii și cetățenii au o poziție atât de dezavantajată și că din acest motiv avem nevoie de recursul colectiv, ne întrebăm care mai este rolul comisiei, pentru că și aceasta are ex officio uh, sarcina. Uh, Vorbitorului este tăiat microfonul vorbitorul este rugat să încetinească ritmul. Deci trebuie să știm care este uh, limita, uh, drumul de mijloc între uh, sarcinile comisiei, care trebuie să acționeze aici, și uh, poziția consumatorilor. Dar sunt convins că specialiștii vor duce discuția uh, în continuare în săptămânile care uh, urmează și că după uh, vacanța de vară vom găsi cu siguranță o soluție. Comisia spune că dorește să intervină cu privire la temeiul juridic. Am să-i rog să fie succinți, uh, aproximativ 30 de secunde, dacă se poate. Mulțumesc, doamnă președinte. În ceea ce fește temeiul juridic uh, pentru serviciile de interes economic general, este clar uh, că în aplicarea hotărârii Altmark, dacă toate condițiile sunt îndeplinite, o opoziție efic eficientă uh, nu este un ajutor uh, economic. Nu trebuie să facem un test de eficiență, ci să uh, stimulăm statele membre, membre să ține în, să țină cont de acest lucru pentru a încuraja pe operatori și pe agenții economici să fie mai eficienți. Președinta, mulțumesc. Sunt convinsă că dacă raportorul are nevoie de mai multe explicații, o să vi se adreseze direct. În ceea ce privește raportul anual privind uh, concurența, termenul pentru depunerea amendamentelor este 30 septembrie, va fi analizat pe 17 octombrie și uh, votul pe 21 noiembrie și uh, a doua plenară în decembrie. În ceea ce privește reformarea regulilor privind ajutoarele de stat, termenul de depunere a amendamentelor 15 septembrie, analiza se va face pe 3 octombrie, votul pe 4 octombrie și uh, vizăm uh, cea de-a doua uh, plenară din octombrie apoi avizul către o abordare europeană uh, coerentă în materia recursului colectiv. Avem o audiere în Econ pe 22 septembrie, amendamentele vor fi depuse până la 23 septembrie, analiza amendamentelor 4 octombrie, votul în aceeași zi, 4 octombrie și vizăm discutarea în uh, plenara din noiembrie, 1 noiembrie. Eh, și asta pentru a ne corela cu eh, calendarul eh, Comisiei în fond. Trecem acum la punctul 12, poziția Parlamentului privind proiectul de buget 2012 și pe, uh, raportorul este Ole Ludvigsen. Mulțumesc. Uh, că mi-ați dat cuvântul. Aș dori să mulțumesc Francescai Balzani, care este uh, raportor uh, pe fond la bugetul pe 2012 pentru faptul că este prezentă astăzi aici. Vreau să îi explic poziția noastră privind bugetul 2012. Suntem în ultima etapă de dezbatere în Comisia Econ pe marginea bugetului 2012. Vorba aici de orientări politice și cifre. Proiectul meu uh, de aviz este împărțit în două. În primul rând, uh, un aviz politic și un document uh, de lucru cu privire la cifre. Documentul de lucru este o versiune revizuită transmisă prin curier ieri seară. Veți găsi acest document în dosarele dumneavoastră. Am făcut această actualizare după prezentarea preliminară la sfârșitul uh, săptămânii trecute de către Consiliu. Există propuneri de reducere în numeroase domenii. În documentul de lucru revizuit am inclus amendamente uh, în raport cu cifrele date de Consiliu, dar nu am făcut uh, modificări în ceea ce privește prioritățile politice. M-am concentrat asupra a patru domenii. Combaterea fraudei fiscale, uh, controlul, supravegherea și relansarea, redrasarea. Este esențial ca autoritățile de supraveghere europeană să obțină resursele care să le permită să devină un uh, jucător independent. În această fază de construcție, uh, aceasta este o fază grea, însă trebuie să consolidăm această autoritate, însă și resursele pe, de care dispune trebuie să fie uh, consolidate. Există acum o propunere care merge în sens uh, opus, cu limitări, cu reduceri și ă, mă aștept să se spună nu a unor astfel de propuneri. Trebuie să îmbunătățim guvernanța economică. Pentru acest lucru trebuie să existe resurse suficiente care să permită o supraveghere a situației economice și financiare în ă, statele membre. E nevoie de mai mult uh, personal la nivelul Direcției Generale ECFIN. Se uh, propune de către Comisie o realocare a personalului. Acest lucru nu este suficient. ECFIN are nevoie de personal calificat care să permită identificarea unor soluții la problemele care există. Vom uh, urmări evoluția pe toată această perioadă. Datele statistice constituie un domeniu care nu are prioritatea cuvenită. A devenit un lucru evident că calitatea datelor statistice trebuie să fie uh, îmbunătățită astfel încât rezultatele să fie pe măsură. Dacă posturile bugetare actuale nu sunt suficiente, atunci ele trebuie sporite. Însă Consiliul merge în direcția opusă, propunând o reducere bugetară în domeniul uh, statistic. În al patrulea rând, frauda fiscală. Aici trebuie să existe un uh, control întărit. Criza a demonstrat că este esențial să avem sisteme fiscale eficiente. De aceea propun ca resursele pentru aceasta, pentru DG Fiscal să fie sporite. Și nu sunt deloc de acord cu ceea ce dorește Consiliul și anume să se treacă la reduceri. Până în acest moment, discuțiile au fost cât se poate de constructive în uh, rândul Comisiei Econ și sper că vom continua așa până la votul care va avea loc uh, în toamnă. Mulțumesc foarte mult, președinta. În numele PPE, Jean-Paul. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să spun că punctele esențiale punctate de raportor sunt într-adevăr aspecte foarte importante. Paradoxul în Europa, în momentul de față, este acela că statele membre doresc ca bugetul european să fie riguros, ceea ce este îndreptățit, însă vor și să nu tragă consecințele modificărilor necesare care trebuie operate în ceea ce privește alocarea resurselor europene. Raportorul a insistat asupra supravegherii guvernanței economice, și nu putem să dorim mai multă supraveghere, o adevărată guvernană economică, fără a aloca resursele financiare necesare. Dacă nu, nu vrem să uh, uh, sporim bugetul, atunci trebuie să facem realocări, dar nu putem să uh, reducem uh, uh, fondurile. Am fost ieri uh, la inaugurarea noului local al ESMA, Uh, sigur, există foarte multe bune intenții, dar mijloace reduse, mijloace umane, financiare, toate acestea sunt limitate și aș vrea să spun aici ceea ce pare a fi un scandal. Toată lumea vorbește de agențiile de rating, s-a vorbit foarte mult în această dimineață, dar nimeni nu a subliniat că niciuna dintre cele trei agenții de uh, rating, uh, cele mari care formează un oligopol, Uh, nu sunt uh, aprobate și nu sunt uh, supravegheate. Ele există, însă motivul este că autoritățile competente de aprobare nu au timpul și mijloacele. Cum să asigurăm uh, socială în Franța când nu avem uh, mijloacele de plată? Trebuie să recunoaștem această lipsă și nu putem să uh, tragem acum în buget numai pentru asta. Lucru subliniat de raportor. La fel, în ceea ce privește statisticile, vedem cât de importante sunt datele statistice pentru economie astăzi, este necesar ca Eurostatul să dispună de mijloacele necesare pentru a elabora statistici viabile și pentru a controla și statisticile care sunt prezentate. Deci încurajăm raportorul să continue în uh, sensul uh, pe care l-a preconizat. Uh, mulțumesc! much. Uh... Vă mulțumim și noi. Mai dorește cineva să intervină în această chestiune? Nu? Domnule Ludvigsen, câteva concluzii? Vă rog. intervenție fără microfon. Jag Mulțumesc pentru această discuție. Suntem de acord cu toții, dar aș mai dori să adaug un singur lucru. Ne uităm către finalul lunii august, mai este mult timp până atunci. Dacă doriți să vă exprimați opinia, sunteți liberi să o faceți. Dacă aveți uh, păreri și amendamente, uh, este însă important să o faceți chiar dacă este vacanță. Dar uh, am să vă rog să o faceți cât se poate de repede, pentru că la finalul lui august să putem ajunge la o decizie. Mulțumesc! Se pare că avem un calendar destul de bizar, pare să fie conceput tocmai pentru a vă strica vacanțele. Termenul pentru depunerea amendamentelor privind avizul este 20 iulie mai este și un alt termen pentru amendamentele prin bugetul. Este un document diferit. Termenul pentru acesta este 19 august. Asta mi se spune cel puțin. Și apoi vom vota avizul pe 31 august, uh, votul în comisie în octombrie Încercăm să-l ducem în plenara din octombrie, deci de unde și calendarul. Dacă e nevoie de clarificări privind semnificația acestor date, puteți contacta secretariatul dacă nu sunteți siguri ce trebuie să faceți cu amendamentele caracter bugetar. Acum trecem la punctul 13 de pe ordinea de zi, jocurile de noroc online pe piața internă. Uh, raportor Sofie Oconi. Sofie, ai cuvântul? Mulțumesc, doamna președinte, dragi colegi. Câteva cuvinte pentru a prezenta rapid contextul. În 2009, Parlamentul a adoptat o rezoluție pe acest uh, subiect uh, în urma raportului uh, colegei noastre Cristel Chaldemos. Această rezoluție cerea Comisiei să studieze efectele economice și neeconomice în ceea ce privește prestarea de servicii uh, transfrontaliere de jocuri de noroc. În martie, Comisia a elaborat o carte verde uh, care cerea o consultare pe această temă și care viza să lase uh, Uh, curs liber uh, competențele naționale sau, dacă nu, să pună uh, baza unei cooperări la nivel european. Câteva cifre mai întâi pentru a vedea cât de important este acest sector în Europa. Încasările au depășit în 2008 6 miliarde de euro. Europa reprezintă 45% din piața mondială sectorul jocurilor de noroc reprezintă 7,5%. Aceasta ar trebui să se dubleze ca uh, și procent până 2013. Am dorit să demonstrez uh, ponderea economică acestui sector și care are o creștere foarte rapidă. Aici, ca și în alte parte, potențialul economic al sectorului nu a scăpat actorilor clandestini. Apariția internetului, divergențele considerabile între dispozițiile naționale, acești factori explică dezvoltarea unei, piaț- unei piețe uh, întinse ilicite dincolo de frontierele naționale și sunt o sursă de spălare de bani. Deci este în interesul nostru al tuturor să uh, îl îndepărtăm pe jucător de oferta uh, ilicită. Acesta este uh, și uh, responsabilitatea noastră, dar și a operatorilor de pariuri, ileg- operatorilor ilegali. Uh, toate sporturile sunt uh, fragile uh, atunci când e vorba de amenințarea unor uh, pariuri trucate. Există divizări în rândul sporturilor mai puțin importante. Aceasta însă poate să afecteze ceea ce se numește incertitudinea glorioasă a sporturilor. De aceea trebuie să acționăm în Europa pe mai multe planuri, să garantăm o... O să rezum acum, am o expunere de motive mai uh, bogată, însă trebuie să asigurăm o legătură financiară perenă între încasările din pariuri și mișcarea sportivă și consider că această sursă de finanțare trebuie să fie canalizată uh, către uh, protecția competițiilor uh, sportive pentru dezvoltarea sportului de masă. Apoi este important că Uniunea Europeană are o responsabilitate mare în ceea ce privește uh, protecția uh, integrității sportului și uh, propun să se uh, creeze un uh, organism european, aș fi vrut să spun uh, agenție și anume Agenția Europeană pentru Integritate și Echitate Sportivă uh, pe baza articolului 6 83 uh, din tratat pentru combaterea corupției, uh, fraudei în uh, sport, bazându-ne pe definiția comună a uh, infracțiunii și a sancțiunilor. Vă mulțumesc pentru atenția noastră și pentru reacțiile la acest raport pasionant. Vă mulțumesc. Aveam trei persoane care doreau să intervină. Dark, ai cuvântul. Eh, Mulțumesc, doamna președintă. Există Cartea Verde a Comisiei, care este un document deosebit interesant și util, însă modul în care Comisia pune problema ne arată cât de puțin se știe de fapt despre acest subiect în momentul de față, prin urmare. Uh, Ehm, situația este deschisă, o serie de întrebări deschise, fără răspuns și comisia ne arată că știm foarte puține din acest punct de vedere. E foarte clar pentru mine că trebuie să decidem cum am putea reglementa activitățile într-un stat membru și să vedem apoi care va fi plus valoarea la nivel general european. Dacă e vorba de jocurile de noroc online, atunci coordonarea între statele membre este absolut esențială, pentru că e un fenomen care depășește frontierele naționale și se poate opera cu ușurință dintr-un stat membru în altul. Este un serviciu care se bazează pe directiva servicii și în momentul respectiv făcea obiectul acestei directive din punct de vedere al reglementărilor tutelare. La momentul de față s-a discutat foarte puțin pe această temă. Se este vorba de un serviciu și prin urmare consider că ar trebui să fie abordat uh, din perspectiva posibilităților de coordonare în fiecare stat membru. Și sunt de acord cu ce spunea doamna Oconi privind relevanța economică a acestei activități. 10 miliarde de euro. Uh, nu, e, nu e de glumit, e o sumă nesemnificativă și de aceea e nevoie de mai multă coordonare. De asemenea, aș spune că orice se referă la jocurile de noroc ilegale sau cu piața neagră sau cenușie trebuie să fie monitorizat îndeaproape, deoarece este foarte, foarte ușor să ajungi să constați existența unor practici ilegale, cum ar fi, de exemplu, spălarea de bani prin intermediul acestor activități. Deci trebuie să ne asigurăm că tot ce se întâmplă este legal, deci că există o posibilitate legală de a juca online. E o iluzie dacă să ne gândim că oamenii nu o să mai parieze, de exemplu, dacă le interzicem în China pariurile online, sunt interzise. Așa că oamenii fac acest lucru direct. Nu cred că vom putea împiedica publicul să continue cu astfel de pariuri și asta fi situația, atunci trebuie să le oferim posibilitatea de a face pariuri în mod legal. Și evident totul trebuie să fie perfect transparent, trebuie să vedem cum operează firmele din domeniu, care este situația financiară și cum își structurează rapoartele financiare aceste firme. Și există și o legătură între sporturi și pariuri. Trebuie să vedem cine plătește pentru ce. Nu mă bucur în mod deosebit abordarea destul de, de brutală a raportoarei cu privire la sporturi și pariuri. Eh, există uneori o conotație negativă, dar există o legătură directă între pariuri și sporturi, însă nu cred că această combinație în mod necesar este una de nedorit. Trebuie să analizăm uh, într-adevăr, da, situația sporturilor, dar va trebui să o facem în cadrul unei abordări generale care să ne permită să asigurăm uh, prestarea acestor servicii la nivel legal, în, prin coordonare între statele membre. Anumite state membre încurajează aceste practici, altele nu. Și cum am putea îmbina aceste abordări? Anumite persoane vor mai multe a, uh, a, uh, dispoziții juridice și în alte părți par să fie de dorit a, găurile din legislație. Nu cred că e cazul să avem o instituție generală europeană sau o autoritate generală europeană, nu ar fi suficient să avem o coordonare între statele membre și organismele competente din statele membre. Dacă ne gândim la o agenție generală europeană, aceasta ar fi excesiv de birocratizată. Nu, e nevoie de mai multă colaborare. Mulțumim și noi, Edward. După cum s-a spus, un punct de pornire ar fi aceste jocuri ca un serviciu, după cum se acestea definit în tratat și în absența unui cadru juridic precis, libertatea de a oferi servicii și de a crea o firmă ar trebui să se aplice. În realitate, sectorul jocurilor este fragmentat, cu operatorii confruntându-se cu dificultăți când e vorba de a presta servicii transfrontalier. Există de asemenea o serie de obstacole ridicate de autoritățile naționale. Autoritățile naționale trebuie să fie o excepție din acest punct de vedere și nu regula generală. Proprietarii ar trebui să fie în statele membre care specifică reguli precise pentru stabilirea de astfel de activități care să fie în conformitate cu deciziile europene, mai ales când e vorba de proporționalitatea măsurilor restrictive asumate. În concluzie, salut inițiativa europeană de a stabili un sistem de recunoaștere mutuală între statele membre a operatorilor care au licențele adecvate în conformitate cu ideea de a oferi un nivel ridicat de protecție consumatorilor și ordinii publice. Mulțumim, Nicolas. Mulțumesc, doamnă președintă, îmi cer scuze. N-am, putut să ascult raportul colegei mele practic suntem ținuți ostateci de, de situația din Grecia și ne sună telefonul într-una, însă am citit raportul dumneavoastră în ciuda tentative ambițioase, nu cred că proiectul este un îndrăzneț, este destul de timid și raportul comisiei este unul destul de timid situația e mai complicată decât pare la prima vedere. E, e dificil să punem la oaltă jocurile de noroc cu protejarea activităților sportive și a consumatorilor. Am uh, destul de multă experiență în acest sens, experiență care se leagă de fotbal. Însă cred că principiile care se aplică acolo probabil se aplică și în cazul altor sporturi. Ceea ce privește controlul asupra jocurilor de noroc, Aici te, ne putem confrunta cu un fenomen clar de corupție, spare de bani, dimensiuni fără precedent ajung să fie implicate. Și aceste fenomene pot să distrugă sectoare întregi uh, din, din lumea sportului, de exemplu. Astfel de activitate aduce bani și sprijină activitățile sportive, în conformitate cu unii. E adevărat, dar numai în parte. Asta pentru că atunci când se, relația ajunge să fie una distorsionată, când jocurile de noroc fără control ajung să modifice rezultatele unei competiții sportive, oamenii nu mai au încredere, nu mai cred că văd un joc curat și nu mai vor să dea banii pe bilete, nu se mai duc la stadion. Și cred că acest raport nu include nicio soluție la această problemă. Apoi e chestiunea protejării minorilor. Dincolo de asta, în Europa, pur și simplu nu putem să vorbim de articolul 165 din tratat și așa mai departe, pentru că e vorba de tehnici și metode de controlare a acestui fenomen peste tot în Europa. Fenomenul poate fi controlat și se poate introduce un instrument preventiv pentru că altfel situația ne va scăpa de sub control și e dificil să combinăm dreptul oamenilor de a practica jocuri de noroc online și să câștige o grămadă de bani, sau nu, și în același timp să protejăm și sporturile. Avem o piață liberă și nu poți să interzici lucrurile. Nu poți să interzici anumite activități, mai mult decât au fost interzise deja. Și chiar dacă le interzici, oamenii reușesc să eludeze această interdicție și de multe ori situația se deteriorează. Oricum, proiectul este doar o, un punct de plecare, însă cred că este prea timid și am să o contactez pe raportoare. Îmi, cer scuze dacă m-am referit la lucruri pe care le-a prezentat deja în raport, însă am să încerc pe cât îmi stă în putere să îmbunătățesc acest raport. Vă mulțumim și noi, Sofie. Dacă, dacă vrei să intervii, curând o să ne pierdem interpreții, dar sunt sigur că vrei să spui câteva cuvinte. Foarte rapid, doamnă președinte. Am luat notă de diferitele observații și idei ale colegilor mei. Uh, domnul Stex nu mai este aici, însă o să-i spun că nu mă opun uh, pariurilor și jocurilor de uh, noroc online am vrut doar să spun că există mize financiare care pot să ducă la probleme de corupție, de fraudă și că trebuie să fim cât se poate de vigilenți. Am spus de asemenea că nu numai că nu trebuie să ne, să ne opunem, ci trebuie să participăm la evoluția și finanțarea sportului de masă grație avantajelor pe care putem să le tragem uh, de pe urma acestor uh, Uh, jocuri de noroc uh, online. Apoi, situația în fiecare stat uh, jocurile de noroc online sunt o abordare diferită. Au o abordare diferită. Există Uh, o disparitate între statele membre, însă se poate ajunge la un text care să permită o armonizare și cred că este un prim element care va duce la evoluții cu timpul. Și sunt prima Uh, care sunt interesată să beneficiez de analiza dumneavoastră pentru a îmbunătăți acest text, dacă acest lucru este posibil. Vă mulțumesc. Președinta, mulțumesc. Uh, termenul pentru amendamente 15 iulie, analiza pe 31 august, votul pe 31 august, Uh, votul la IMCO 19 septembrie și vizăm uh, să discutăm în plenara din 2 octombrie. Vă mulțumesc, nu mai există alte puncte ordine, pe ordinea de zi. Ne reîntâlnim pe 31 august, miercuri, la ora 9 și apoi după amiază la ora 3. Vă doresc tuturor o vacanță frumoasă. Mulțumesc!